Anybody makes the proposal? Zwiefka, please. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym zgłosić... domnule președinte. Aș vrea să propun candidatura actualului nostru președinte, domnul uh, Lenea. And I pray Klaus Vă rog, domnule Lene, să veniți acum aici și să preluați președinția Comisiei, că a fost o treabă destul de grea și am cam obosit. Thank you again. okay, listen to this. Uh, this uh Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Așadar, mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru susținere și pentru încrederea pe care mi-au arătat și uh, nu o să vă dezamăgesc că în acest al doilea mandat. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului Berlinguer pentru uh, excelenta prezidare a ședinței și acum haideți să trecem la următorul punct, alegerea primului vicepreședinte. Așadar, sunt propuneri Da. Președintele l-a felicitat pe fostul nostru președinte pentru că arăta atât de bine la prezidiu, eu vreau să sugerez ca el să fie vicepreședinte, ca să mai stea la președinte. Bine, deci uh, domnul Berlingher a fost propus ca prim vicepreședinte, îl uh, votăm prin aclamare. Bravo, Luigi. Acum te rog să te întorci înapoi la prezidiu. Și acum trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Aveți propuneri? Da, aș vrea să propun candidatura unei persoane care deja a făcut o treabă excelentă în uh, această comisie și toții știm uh, munca sa excelentă, Rafael Baldazar. Președintele, deci propunerea este Rafael Baldazar. Baldazar. Uh, am uitat să întreb dacă ați uh, completat declarațiile de interese financiare, dar nu se vor schimba decât la începutul lui martie, când vom avea noile proceduri, așadar presupunem că toată lumea a făcut ceea ce trebuia să facă, altfel n-ar fi fost aici. Așadar, propunerea este domnul Baldasari prin aclamații. Herr Kollege Baldassar, herzlichen Glückwunsch. Dann Felicitări, domnule Baldassari. Acum trecem la al treilea vicepreședinte. Există propuneri? Da, am o propunere să o realegem pe Evelyn Richner. Ea nu este aici, dar asta nu ne împiedică să votăm. Deci, cine este pentru, vă rog să arătați prin aplauze. Mulțumesc. Deci Evelyn Richner este al treilea vicepreședinte și al patrulea vicepreședinte acum. Încă o dată propuneri. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie încă o dată să nominalizez cineva care a lucrat deja în birou și a avut mult succes, domnul Sebastian Bodo. Domnul Sebastian Bodu a fost așadar nominalizat și vă rog să-l aclamăm. Mulțumesc. Așadar, felicitări tuturor pentru aceste alegeri. Am încheiat așadar partea constitutivă a ședinței noastre și sper că vom colabora la fel de bine ca și în ultimii doi ani și jumătate. Haideți să trecem acum la adoptarea ordinii de zi. Punctul 6. 20 und 26 vertagt. Mit dem Punkt 27 werden wir... Ah, vreau să vă spun că punctele 20 și 26 au fost uh, amânate. Uh, înainte de punctul 12 o să discutăm punctul 27 și după aceea punctele 19 și 11 o să fie discutate împreună înainte de punctul 28. Deci sunt schimbări de natură tehnică la ordinea de zi. În regulă. Uh, să înțeleg că ordinea de zi este adoptată, nu aveți uh, comentarii. În ce privește anunțurile președintelui. Vom discuta coordonatorii și vicepreședinții vor întâlni cu ministrul danez al justiției la 12.30. Eu, din păcate, nu voi putea participa pentru că am o altă întâlnire. Mă întâlnesc cu ministrul cipriot al justiției în vederea viitoarei președin președinții UE, uh, dar cred că uh, coordonatorii și vicepreședinții vor avea un excelent uh, prim schimb de opinii cu ministrul danez. Apoi, adoptarea raportului Lechner în ce privește uh, succesiunile va trebui să amânăm pentru că dialogul tripartit este încă în uh, curs și raportul Bodu de asemenea îl uh, privind guvernanța corporatistă de asemenea îl amânăm pentru că mai trebuie să se mai discute în cadrul grupurilor și între grupurile politice. Bun, asta au fost anunțurile președintelui. Acum, aprobarea proceselor verbale din 19-20 decembrie 2011. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptate. Acum, punctul 27, uh, reglementarea agențiilor de rating de credit. Doamna Wikström e raportorul nostru, dar nu este aici, așa că trecem la următorul punct. Uh, domnul Geringer, aveți cuvântul. Doamna Geringer, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să mă folosesc și eu de această ocazie și să le mulțumesc colegilor pentru cooperarea extrem de constructivă. Mai ales vreau să mulțumesc raportorilor din umbra cu care am lucrat nu am reușit să ne încheiem uh, lucrul pe acest raport în timpul președinției poloneze. Acum avem o nouă președinție și asta înseamnă că nu, nu va trece acest raport chiar așa de repede. Probabil vom vota abia în martie în comisie, nu sunt ședințe în februarie și nu putem să facem nici acum acest lucru. și asta pentru că n-am primit încă de la toți raportorii poziția lor începește amendamentele de compromis pe care le-am propus. Două chestiuni trebuie realmente abordate și sper că le putem clarifica în discuțiile de astăzi. Și o să cer atât Consiliului cât și Comisiei să-și asume o poziție pe aceste probleme. Pe 14 decembrie am propus uh, un, am făcut o propunere de de compromis și am incorporat în această propunere de compromis comentariile și contribuțiile noastre extrem de valoroase. Acum, să ne uităm la articolul 7. Am uh, muncit foarte mult uh, la acesta pentru a permite utilizarea excepțională a operelor orfane în circunstanțe extrem de clare și de bine definite. vorbesc aici despre instituții care au o misiune de serviciu public, cum ar fi arhive, muzee, uh, biblioteci. Sieroce, nu tylko do tego, żeby je zdigitalizować. Acestea ar trebui așadar să poată folosi uh, opere orfane, nu doar să le digitalizeze și să le furnizeze publicului, dar să le folosească și pentru alte scopuri uh, Uh, care nu sunt comerciale, pentru că nu e vorba aici de instituții comerciale. Așadar, dacă putem spune că doar aceste instituții, în urmărirea scopurilor lor statutare, pot folosi o operă uh, orfană pentru scopuri comerciale, atunci cred că vom reuși să mai suplimentăm modestele bugete pe care de obicei le au aceste muzee sau Uh, biblioteci sau ce mai fi, pentru că în felul acesta vor putea să mai câștige niște bani prin digitalizare. În articolul 7 am formulat cu mare grijă, astfel încât să fie extrem de clar că nu este permisă niciun fel de altă modalitate de a folosi aceste opere orfane. Deci aceste instituții nu le pot folosi decât pentru scopurile lor statutare. N-am avut niciun fel de uh, reacție la propunerile mele din decembrie din partea colegilor, așa, dar aș aprecia reacții din partea dumneavoastră. Apoi, articolul 3, alinatul 1. în care se spune că uh, vor, va fi căuta, vor, se vor face cercetări pentru fiecare operă. Cuvântul fiecare aici a fost controversat. Pentru că unii au spus că asta înseamnă că pentru fiecare publicare va trebui să se facă o cercetare completă. Da, eu înțeleg lucrurile așa. Dacă ai o carte și nu-i poți găsi autorul, atunci uh, te uiți la principalul publisher al acelei cărți, care ar trebui să aibă, teoretic, contacte uh, în legătură cu autorul textului și date despre el. Dacă totuși un bibliotecar va trebui să caute autorul fiecare opere uh, și să caute în fiecare carte, atunci, uh, practic, uh, niciodată opera respectivă nu va mai ajunge să fie digitalizată. Și această operă, deci, nu va mai fi niciodată disponibilă publicului. Ideea care stă în spatele acestei excepții la directivă este să facem accesul posibil. Așadar, haideți să vedem lucrurile din acest unghi Vrem să ușurăm accesul oamenilor la aceste opere, nu să-l facem și mai dificil și să îngreunăm și munca bibliotecarilor, de exemplu. Am auzit foarte multe lucruri despre efectele pe care le-ar putea avea această aplicare a directivei și acest lucru e foarte important pentru că această lege nu e pentru noi, ci e pentru oamenii care trebuie să o folosească și vreau să fie o lege bună și clară și care respectă în același timp și dreptul de autor. Desigur, în acest caz nu știm cine sunt autorii. Dacă găsim Uh, autorul unei anumite opere, atunci există niște proceduri standard și acolo lucrurile sunt mai simple. Dar nu vreau să repet lucruri pe care deja le-am discutat și asupra cărora am căzut de acord, însă aș vrea, dragi colegi, să am opiniile dumneavoastră în legătură cu aceste probleme, articolul 7, utilizarea alternativă a operelor orfane și articolul 3, uh, asupra acestei formulări, fiecare, fiecare operă, care spune fiecare operă. Vrem ca legislația să fie clară și utilă pentru cei uh, pe care vizează. De asemenea, aș vrea să uh, știu care sunt opiniile Comisiei și Consiliului pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Viland, mai întâi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-mi cer scuze în numele doamnei Angelica Nibler, pentru că ea mai are de făcut o prezentare și la altă comisie și dat fiind că noi am uh, propus niște amendamente împreună, o să prezint eu în cu ei. Uh, susținem uh, ideea politică conform cărea operele orfane care, ar, care sunt folosite în muzee ar trebui să fie făcute mai accesibile uh, publicului. Și linia generală a PPE este că vrem uh, o arie de aplicare largă a acestui text, care să includă și broadcasterii privați, dar nu și uh, publiciștii, publisherii privați, dar nu vrem uh, niciun fel de utilizare comercială. Deci nu vrem nicio schimbare la articolul 7, am uh, vrea mai degrabă, credem că e mai bine să-l lăsăm uh, așa cum este. Apoi, evident, există o tensiune între conceptul de comunicare și conceptul de a face disponibil. Comisia uh, vorbește doar de a face accesibile operele orfane. Colegul Lichtenberger a propus amendamente care folosesc mai degrabă conceptul de a face accesibil și nu de publicare. Așadar, și aici cred că ar trebui să lăsăm varianta originală. Distribuția publică, publicarea oficială, asta ar putea avea sens dacă am vorbit de opere audiovizuale. Dar când vorbim de opere tipărite, e un pic mai complicat diseminarea publică, uh, din punctul nostru de vedere, uh, ar extinde area de aplicare și noi considerăm că directiva se referă la nevoia de a uh, face aceste opere disponibile la cerere. Așadar, am dorit să păstrăm această restricție. Orice comunicare nesolicitată, din punctul nostru de vedere, n-ar trebui să fie permisă. Așadar, scopul acestei directive, scopul real al acestei directive este ca anumite bunuri culturale să nu se piardă să lâncezească în arhive, ci să fie făcute disponibile și credem că această formulare acoperă perfect situația. Apoi, în ce privește articolul 7, aici există excepții în ce privește utilizarea comercială a operelor orfane, deci, la fel ca și Comisia de Cultură și Consiliul, am vrea să, noi am vrea să ștergem acest articol compromisul doamnei Geringer, propunerea de compromis, uh, este, după părerea noastră, înșelătoare uh, în ce privește utilizarea comercială și ne întrebăm dacă vorbim de instituții publice, oficiale sau organizații. organizațiile se pot, uh, pot fi uh, persoane de drept privat. Și uh, pot fi niște persoane de drept privat mai puțin dezirabile. Așadar, avem o, dacă avem o definiție foarte laxă a scopurilor lor de, a, de activitate, riscăm să lăsăm o pată albă care va permite tot felul de, o pată albă din punct de vedere juridic, care va permite la tot felul de actori nedoriți să poată intra aici în joc, ca să spun așa. De aceea noi vrem să ștergem articolul 7. Președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Tain. Mulțumesc, am ascultat cu atenție ce s-a spus și pot să spun că sunt complet de acord cu domnul Vilan. și noi suntem în favoarea ștergerii articolului 7. Scopul directivei este să se utilizeze bunurile culturale pentru scopuri altele decât cele comerciale. Și cred că ștergerea articolului 7 va face mai clar acest lucru. Ce putem spune este că Uh, cu operele mai vechi, este aproape imposibil să câștigi ceva de pe urmă lor oricum, așa că suntem, uh, ne bucurăm că obiectivul original al directivei uh, rămâne și dorim să rămână același, cel care a fost, care a fost stabilit inițial. Și dacă articolul 7 este șters, să nu uităm că în articolul 6 se vorbește de remunerare, de compensare uh, potrivită, dar acesta trebuie să fie expus, nu ex ante, pentru că altfel banii s-ar colecta și nu s-ar da la persoana corectă. S-au făcut sugestii în legătură cu ce s-ar putea întâmpla cu banii. Totuși, dacă căutarea autorului este făcută cu bună credință, atunci eh, s-ar vedea că nu pot apărea prea mulți autori, pentru că vorbim de opere vechi și ale căror autori, în general, nu prea mai sunt printre noi. Așadar, compensarea trebuie, această compensație materială trebuie plătită la momentul potrivit. Date fiind discuțiile din grupul nostru, nu cred că pozițiile noastre sunt prea diferite și sper ca în cadrul președinției daneze care e foarte ambițioasă, vom reuși să încheiem cu succes acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc raportorul cele Consiliului și Comisiei să răspundă. Comisia nu este aici, dar e cineva din partea Consiliului? Se pare că nu. Nu avem ce face. Domnule Kinstrom. Da, Cred că există un consens politic uh, asupra lucrurilor care <clears throat> sunt intenționate. Sigur că uh, broadcasterii pot să facă uh, disponibile aceste opere orfane, dar trebuie să vedem exact ce tipuri, căror tipuri de organizații le permitem, pentru că nu putem să lăsăm pe toată lumea să comercializeze aceste opere în toate felurile. Trebuie să nu uităm că este, există un, un număr foarte limitat de beneficiari și nu este uh, util această directivă nu este utilă pentru ei și nu este utilă pentru nimeni. Am discutat cu reprezentanții muzeelor și bibliotecilor în acest sens, am ascultat și comentariile pe care ei le-au făcut, observațiile lor. În ceea ce privește articolul 7, anumite aspecte comerciale sau utilizări comerciale sunt posibile, înțeleg că pentru broadcasterii publici nu ar fi nevoie de aceste prevederi pentru că unii dintre ei pun deja pe site-urile lor internet aceste uh, opere și le fac uh, accesibile. Pentru muzee și biblioteci, de asemenea, aș spune că, așa cum s-a spus deja, nu există o mare valoare comercială în aceste opere orfane. Însă, dacă pot să facă ceva bănuți vânzând aceste opere, atunci e bine că aceste instituții câștigă și ele ceva. Și ar fi bine ca acea cercetare să fie făcută, acea căutare a autorilor sau a titularilor de drepturi să fie făcută pentru ca și ei să poată beneficia dacă este cazul. În ceea ce privește problema remunerației, de la alte comisii au venit sugestii să utilizăm articolul 6, care se referă la utilizările necomerciale. Trebuie să nu uităm totuși că e un ecosistem, dacă pot să spun așa, foarte fragil pentru moment. Problema muzeelor și bibliotecilor este incertitudinea juridică. Dacă ei fac uh, disponibile aceste opere, trebuie să știe care vor fi consecințele, pentru că se pot confrunta cu riscul unor uh, pagube pe care, unor dezpăgubiri pe care trebuie să le plătească la un moment dat. Dacă în această directivă nu se specifică aceste, directive, aceste despăgubiri, atunci, în practică, situația rămâne la fel ca acum. Muzeele și bibliotecile nu își vor permite să-și asume acest risc, pentru că vor ajunge probabil în situația de a plăti despăgubiri și este deci foarte important să nu trecem cu vederea aceste aspecte. Cred că problema remunerației uh, asociată cu articolele 6 și 7 ar putea uh, să ruineze această directivă. Repet, trebuie ca această directivă să fie utilă în practică pentru biblioteci și muzee. Trebuie să evităm să ajungem la o formulare accidentală care poate fi interpretată în sensul că dacă se dorește digitalizarea unei cărți eh, vechi, trebuie căutați autorii, autorii ilustrațiilor, autorii, eh, toți cei care au contribuit la acea eh, carte. E un aspect care nu ține atât de mult de politică, ci de creație și sper că vom putea găsi o soluție. Și încă ceva care nu s-a spus aici. Doamna Lichtenberger și Uh, cu mine am propus un amendament care clarifică faptul că această directivă nu se aplică mm, operelor nou publicate. Intenția din spatele ei este să acopere, să includă doar operele vechi. Pentru că s-a exprimat uh, îngrijorarea că uh, în momentul în care apare o nouă revistă cineva ar putea să o declare orfană și acest lucru ar fi uh, incorrect. Și după mine este incorrect acest lucru. Nu știu dacă această preocupare e justificată sau nu, dar uh, merită să ne gândim și la acest aspect și să clarificăm faptul că directiva se aplică operelor care au cel puțin 5 ani vechime. Deci trebuie să fie foarte clar acest lucru. În afară de asta, cum am spus, cred că toți vrem să ajungem la aceeași uh, concluzie și putem continua în același uh, spirit constructiv să colaborăm cu raportorul. Mulțumesc! Dank. Inzwischen haben wir eine Vertreterin der Kommission, Frau. Mulțumim. A sosit cineva din partea Comisiei. E vorba de doamna Miller, deci aș vrea să dau cuvântul Comisiei pentru a ne spune care este stadiul negocierii dintre Comisie și Parlament în legătură cu eliminarea articolului 7. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru întârziere. Am pierdut o parte din discuțiile dumneavoastră, dar m-au pus la curent colegii de la secretariat care mi-au spus că, în fond, uh, miezul problemei pare să fie articolul 7. Ce să facem cu el? Să-l păstrăm? Să-l eliminăm? Din punctul de vedere al Comisiei, sigur, articolul 7 figura în propunerea originală și, după cum știți, în Consiliu, în grupul de lucru nu am să vorbesc acum în numele statelor membre sau al uh, președinției Consiliului, dar situația actuală este că în grupul de lucru s-a eliminat articolul 7 și din punctul de vedere al Comisiei Perspectiva noastră este că trebuie să stabilim foarte clar care este sfera de aplicare. Aș spune că nu avem o poziție ultimativă, definitivă, până când nu stabilim care sunt intențiile în ambele instituții, și la Consiliu și la Parlament, pentru că avem sentimentul în momentul de față că există diferențe de opinii în legătură cu direcția în care trebuie să mergem. Așa cum am spus, uh, articolul 7 figura în propunerea originală și intenția noastră este de a ne asigura că beneficiarii identificați în această propunere, e vorba de biblioteci, muzee, arhive și așa mai departe, sunt în măsură să digitalizeze aceste opere și să le uh, facă disponibile online după ce au căutat autorii și nu i-au găsit, pentru ca publicul să aibă acces la aceste opere. Încă o dată, scuze pentru întârziere și sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Herzlichen Dank. Wir hatten aber den Punkt in der Tagesordnung ein wenig vorziehen müssen. Mulțumim, da, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai este un aspect foarte important. Știu care erau intențiile comisiei, uh, pentru că am citit propunerea originală și uh, nu este nevoie să-mi repetați acum, dar aș vrea să întreb comisia la articolul 3, alineatul 1, în legătură cu aceste căutări pentru fiecare uh, operă. Pe noi ne deranjează cuvântul fiecare sau ne-ar interesa care este punctul de vedere al Comisiei în legătură cu acest cuvânt, fiecare operă. Poate Comisia să răspundă în legătură cu uh, această întrebare? Bine. Apologies, Chair. It's just <laughs> unfortunately we were late, so we're not. Da. Uh, da ce vroiam să spunem în propunerea originală atunci când spuneam că trebuie uh, efectuată o căutare pentru fiecare operă. Înseamnă, de fapt, exact ceea ce am scris. Ne-am pus și noi întrebări în legătură cu uh, preocuparea noastră pentru uh, aceste opere orfane. Am, aș spune că Asta înseamnă, această formulare înseamnă că dacă o operă include alte opere, uh, gen ilustrații sau fotografii care sunt inserate, de exemplu, în, în cărți, trebuie făcută o căutare și pentru acestea, și pentru operele incluse în același timp, com Comisia nu intenționează să facă această căutare imposibilă sau uh, extraordinar de dificilă. Acesta este motivul pentru care în articolul 3 am prevăzut că această căutare trebuie făcută în statele membre, în statul membru de primă publicare. Asta înseamnă în cazul operelor incluse în alte opere că căutarea trebuie să le includă și pe acestea, dar locul în care se face acea căutare trebuie să fie acela al publicării operei principale. Dacă e vorba de ilustrații dintr-o carte, căutarea trebuie făcută în statul în care s-a publicat prima dată acea carte. E logic, noi considerăm că în majoritatea cazurilor șansele de a găsi informații privind deținătorii uh, titlurilor sau drepturilor pentru acele opere incluse se diminuează substanțial dacă căutarea are loc în altă parte. Căutând în statul de primă publicare, putem afla informații, putem găsi informații privind acele uh, opere incluse și putem consulta surse dacă, eu știu, uh, uh, căutările ne îndreaptă către alte state membre, putem uh, merge și pe acele căi, dar trebuie să ținem cont întotdeauna și de drepturile autorilor acelor opere incluse, acelor ilustrații incluse în carte, de exemplu. Sper că asta vă răspunde la întrebări în legătură cu Uh, sensul cuvântului fiecare. Da, mulțumesc acum, doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentarii tuturor. Vreau să reacționez doar pe scurt, concis, la cele spuse până acum. Uh, cuvântul organizație uh, menționat de domnul Nibla. Eu am folosit acest cuvânt în mod deliberat, pentru că, de obicei, arhivele nu sunt instituții uh, private. Sigur, și universitățile private au arhive, dar uh, asta e altceva. Eu vreau ca să nu spunem deloc publice sau private. Eu vreau să spunem organizații cu acces al publicului, de exemplu. Pentru că altfel am exclude foarte multe uh, biblioteci aparținând unor fundații private, de exemplu. De aceea am spus aici organizații și atât în proiectul meu de raport. Apoi, uh, comentariile doamnei Times. Uh, am menționat despăgubirile în raportul meu, așa că vă rog să citiți cu atenție textul. Nu am primit un răspuns în legătură cu um, nu am primit un răspuns de la noastră dacă sunteți sau nu mulțumită de această formulare. Iar acum în legătură cu certitudinea juridică pentru muzee și biblioteci. Sigur, conform principiului subsidiarității, statul membru respectiv va decide, statele membre vor decide cum sunt uh, recompensați sau despăgubiți Autori. Acest lucru diferă de la țară la țară. Într-una din, uh, într-unul din state poate exista un fond la Ministerul Culturii, în alte state lucrurile țin de domeniul brevetelor, uh, patentelor și drepturilor de autor. Nu există o soluție unică la nivel european care să poată fi pusă în practică. De aceea, aici se spune că banii de cuveniți deținătorilor de drepturi trebuie plătiți de către uh, statul membru respectiv. Nu ne dorim ca bibliotecile să se trezească în situația de a trebui să plătească pentru drepturi de autor. Statele membre pot, de exemplu, să înființeze un fond uh, la Ministerul Culturii din care să se plătească aceste drepturi. Fiecare stat membru este liber să definească felul în care implementează această directivă, pentru că sistemele diferă de la țară la țară. Acest lucru va fi făcut de parlamentele naționale. Acum, în legătură cu vechimea acestor opere și dacă există posibilitatea ca o operă creată în urmă cu un an să fie declarată orfană. E foarte greu să definim vechimea unei opere orfane. Și nu putem garanta că nu vor mai exista de acum încolo opere orfane. Să spunem că 5 ani vechime e o atitudine academică, pentru că nu putem prevedea viitorul. Eu prefer să nu avem nicio Uh, limită de timp, pentru că o operă poate deveni orfană în orice moment după publicarea sa. De ce să avem 5 ani și nu 10 sau 12? Putem alege orice perioadă, dar cred că pe viitor va trebui să, adică ne vom confrunta în continuare cu existența acestor opere orfane. Aș vrea să întreb, uh, să cer raportorilor din umbră să îmi transmită în scris uh, observațiile cu privire la uh, cele discutate aici astăzi și voi pregăti pentru următoarea întâlnire o altă variantă de raport sau putem vota amendamentele în comisie la următoarea întâlnire. Nu cred că vom avea vot în plenară până în mai, dar dacă ratăm această dată, va trebui să așteptăm următoarea președinție a Consiliului. Și atunci, sub președinție cipriotă, va trebui să reluăm discuțiile în Consiliu. Deci va dura peste un an. De aceea vă rog să-mi transmiteți opiniile în legătură cu propunerile, propunerile de compromis la uh, amendamente săptămâna aceasta, până la sfârșitul săptămânii. Mulțumim! Cred că raportorii din umbră au înregistrat, au uh, reținut această propunere, această sugestie. Votul în comisie va fi pentru 1 martie. Până atunci aveți timp să mai lucrați. Până atunci, atât uh, raportorul cât și raportorii din umbră Uh, vor avea timp să lucreze împreună. Trecem acum la punctul 27 privind uh, agențiile de rating. I'm sorry for being late. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat în această dimineață, însă totuși am ajuns să vă prezint pe scurt acest dosar. Știți că noi o să dăm un aviz către Econ pentru raportul referitor la agențiile de rating. S-a propus o revizuire a regulamentului privind aceste agenții. Eu tocmai am demarat uh, munca la acest dosar și am dorit să oferim, să prezint colegilor o scurtă introducere la aceste propuneri. Aș dori să aflu ce comentariu aveți de făcut în această etapă preliminară, extrem de timpurie. Criza financiară și criza mai recentă a datoriei suverane în zona euro – a dus la o revizuire a cadrului existent, cadrul de reglementare european cu referire privind aceste agenții de rating. De aceea, Comisia a formulat o propunere de modificare a acestui regulament. Acesta a mai fost modificat în mai 2011 pentru a fi adaptat la crearea autorității europene pentru marketing și obligațiuni. Deci am să vă prezint pe scurt opiniile mele în acest sens. Mă îngrijorează serios accentul care se pune pe aceste ratinguri de credit aplicate datoriei suverane a unor națiuni. Totuși, sunt de părere că trebuie să avem mare grijă ca nu cumva să împușcăm mesagerul, cum se spune. Așa ceva s-a mai făcut în trecut, s-a încercat în ultimul timp în diferite țări. Ratingul de credit scăzut a unor state europene, în ultimă instanță, reflectă într-adevăr dificultățile economice cu care ne confruntăm în prezent. Nu trebuie să scăpăm din vedere scopul general, și anume de a pune capăt acestei crize. Comisia propune o serie de schimbări la acest regulament și să vă dau trei exemple. Un rating pentru datoria suverană mai transparent, mai multă transparență și o dependență mai redusă de pe investitori în materie de ratinguri. Investitorii trebuie să-și facă propria evaluare a ratingului sau a bonității fondurilor în care investesc și o mai independență sporită a agențiilor de rating pentru a elimina conflictele de interese. agențiile de rating trebuie să dea socoteală mai bine pentru ratingurile pe care le publică. După cum spuneam, prin urmare, eu abia am început să mă ocup de acest dosar, deci nu am foarte multe lucruri să vă spun acum, rămân însă la dispoziția dumneavoastră și aș fi extrem de bucuroasă să aud orice gen de comentariu din partea dumneavoastră astăzi și chiar mai târziu. Și am să închei cu o simplă sugestie în materie de calendar votul la Econ în mai, asta înseamnă că va trebui să votăm în această comisie în aprilie. Intenționez să prezint un proiect de aviz uh, pe 1 martie, cu termenul de, pentru amendamente fiind 20 martie. Uh, aștept comentariile dumneavoastră, stimați colegi. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Bodu. Să fac unul uh, general și altul particular. La modul general, uh, am acuzat agențiile de rating uh, în 2009 că nu au fost profesioniste atunci când au acordat ratinguri mult prea bune unor instrumente financiare hibride și pe bună dreptate. Deci le-am acuzat de uh, uh, neparticipare, iar acum le acuzăm că își fac, fac ceea, trebu- ceea ce trebuia să facă încă din 2008, adică să dea ratinguri corecte. Din punct de vedere particular, există o propunere a Comisiei care se referă la răspunderea juridică a agențiilor de rating. Cred că este normal ca cineva să răspundă pentru ceea ce dă. Este un principiu de că lumea și pământul că uh, răspuns pentru culpă. Uh, o singură mențiune însă am de făcut, pentru că suntem totuși Comisia pentru Afaceri Juridice tot de când lumea și pământul, uh, culpa respectivă trebuie dovedită de cel care pretinde să îi se acoperi un prejudiciu și nu invers. Dacă noi am lăsat sarcina probei să se facă de către uh, agențiile de rating, am deschide o cundia Pandorei în care fiecare ar putea da în judecată o agenție de rating fără a avea niciun fel de risc, fără a dovedi nimica, lăsând uh, Uh, să lăsând agenția de rating să, să dovedească că nu este vinovată. Păi, de când lumea și pământul, cine pretinde un drept, trebuie să-l dovedească. Cine pretinde o despăgubire, trebuie să dovedească întinderea prejudiciului. Așadar, nu cred că putem fi de acord cu o reversare a sarcinii probei către agențiile de rating. Mulțumesc. Herr Kollege Masse, bitte. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă felicităm pentru realegere, tot așa și cei, celorlalți membri ai biroului. Subiectul este unul deosebit de important. În calitate de legislatori, trebuie să avem mare grijă dacă vrem ca aceste agenții de rating să fie cu adevărat independente și profesioniste, e bine, trebuie să fie în realitate foarte independente. Și noi trebuie să ne păstrăm independența, că ne pomenim, iată, trași în acest joc al agențiilor de rating. A existat foarte multe exemple șocante în ultimul timp și rezultatele publicate n-au fost întotdeauna corecte, deci trebuie să avem mare grijă. Domnul comisar Barnier este un om precaut. Dorește foarte mult să impună respectarea criteriilor menționate anterior de transparență, diversitate și independență pentru aceste agenții. Trebuie să mergem mai departe de status quo-ul actual. Mă tem că o să ajungem iară la un fel de situație de lobby. Auditorii ne-au convins în primă instanță pentru că veneau de la marile companii și aveau un lobby puternic în spatele lor. Prin urmare, este important ca în calitatea noastră de legislatori să respectăm criteriile menționate de domnul Lindstrom. Noi trebuie să rămânem la rândul nostru independenți și trebuie să ne dăm seama că aceste agenții au și slujit economiei, nu doar au provocat tulburări. Mulțumesc, domnule președinte. Am să reiau uh, o serie de aspecte menționate deja de unii dintre colegi. Aici e vorba de o lipsă de responsabilitate organizată de partea agențiilor de rating. Băncile nu-și asumă responsabilitatea pentru că se bazează pe agențiile de rating. Agențiile de rating nu-și asumă responsabilitatea pentru nimic. Prin urmare, nimeni nu mai este dispus să își asume răspunderea pentru ce s-a întâmplat. Trebuie să abordăm această chestiune a responsabilității. Și în plus, intervine și această dimensiune a obligațiilor care revin părților implicate. Dacă scăpăm și acest aspect din vedere, nu ajungem nicăieri. Transparență, independență, diversitate, foarte bine. Dar niciuna dintre agențiile de rating actuale nu îndeplinesc aceste criterii în prezent. Însă, mari investitori se bazează pe ratingurile pe care acestea le publică. Și aici apare problema. Dacă ratingurile au o importanță atât de mare în prezent, ne pomenim într-un cerc vicios. Dacă nu putem cumva să-i tragem la răspundere, dacă nu putem să-i responsabilizăm, nu o să se schimbe absolut nimic și nu se poate schimba absolut nimic. Putem să vorbim de transparență cât, cât putem, cât, cât vrem de mult, însă dacă nu se schimbă lucrurile, ne ajungem nicăieri. Nu putem forța agențiile de rating să facă ceva dacă nu există consecințe serioase, în caz că ele nu își îndeplinesc obligațiile, dacă nu le putem trage la răspundere. Deci e o greșeală să excludem această idee de responsabilizare, de trage la răspundere de la bun început. Vă mulțumesc, spune președintele. Nu cred că agențiile de rating operează într-un vid juridic dacă faci o declarație, trebuie să, să susții acea declarație cu te fapte. Nu, noi ne așteptăm ca aceste agenții să ofere o motivație pentru ratingurile pe care le publică, o motivație plauzibilă bazată pe dovezi concrete. Dovezi încă o dată plauzibile și ele. E aceeași obligație de a oferi dovezi ca și în alte cazuri. Dacă cineva spune lucrurile nu stau tocmai așa, sau altcineva întreabă de ce afirmați ce afirmați, trebuie să se poată verifica că într-adevăr lucrurile așa stau. La fel se procedează în orice situație, la un tribunal, de exemplu, unde se fac declarații de, de, de un soi sau altul. La fel ar trebui să stea lucrurile și aici, unde apar erori majore, să existe într-adevăr uh, anumite obligații sau penalități prevăzute. E normal să fie așa. Comisia, aveți ceva de spus pe această temă? Nimeni de la comisie nu dorește să intervină? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește această tragere la răspundere, e o componentă esențială a propunerii noastre. Ce spunem noi aici? Când o agenție, în mod deliberat sau dând dovadă de neglijență crasă încalcă dispozițiile din regulamentul anterior și din regulamentul actual, când se întâmplă așa ceva, un investitor trebuie să aibă posibilitatea să depună o plângere civilă împotriva lor. Am văzut că investitorilor le este foarte greu să dovedească că o agenție a încălcat dispozițiile regulamentului și, prin urmare, am propus această schimbare uh, a obligației de a oferi dovezi. Pentru că agențiile au mai multe posibilități de a se apăra, lor le e mai ușor să se apere decât este unui investitor să construiască un caz împotriva lor. Asta aveam eu de spus în acest caz. Deci nu vrem ca investitorii să dea în judecată agențiile pentru că au publicat un rating incorrect. Nu, vrem să le dăm posibilitatea de a le da în judecată atunci când se poate, când e cazul de neglijență crasă și de încălcare a regulamentului. Mulțumesc foarte mult, domnule Președinte, spune raportarea și mulțumesc colegilor, domnului Bodu, la Lichtenberger, noastră, domnule președinte și celorlalți colegi pentru sfaturile deosebit de bune pe care mi le-ați dat. Îmi însușesc ideile dumneavoastră în materie de transparență, diversitate, independență, obligații juridice, răspundere și responsabilizare și acest element de plauzibilitate. Sigur, sarcina de a dovedi un anumit caz este esențială în această directivă și mulțumim Comisiei pentru explicațiile oferite. Cred că suntem în mare parte de acord cu toți asupra acestor chestiuni și am să vă prezint un text, după cum spuneam înainte, în calendarul anunțat. Vă mulțumesc încă o dată și vă rog să nu ezitați să mă contactați cu alte chestiuni legate de acest dosar deosebit de important. Vă mulțumesc! allen Teilnehmern an dieser Debatte. Dann kommen wir jetzt Mulțumesc tuturor. Der Bericht Dagmar Roth-Behrendt über die Staff Regulation. Das Wort hat die Berichterstatterin. Bitte. Acum discutăm punctul 13, statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți agenții ai UE. Uh, dau cuvântul raportului. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit pe noastră și pe toți vicepreședinții pentru alegere. Sunt sigură că domnul Bagdasariu îi cunoaște această propunere la fel de bine ca și mine. Aceasta este prima noastră discuție pe marginea acestui subiect. Așadar, aș vrea să vă fac o scurtă introducere structurală, să prezint propunerea și apoi câteva idei de schimbare din partea mea și apoi aș vrea să vă sugerez un calendar pentru comisie, dacă îmi permiteți, domnule președinte, ca să putem să progresăm. Și aș vrea în următoarele câteva săptămâni să-mi pot uh, prezenta raportul. Să începem cu propunerea comisiei. Cu toții știți că statutul funcționarilor a fost schimbat în 2004. Metoda de ajustare a salariilor și eh, așa numita taxă de solidaritate sau taxă de criză, impozit de criză, cum s-au numit, aceste eh, două chestiuni expiră în 2012. Deci, metoda, cel puțin, 2013 ein korrektes, robustes äh, Rechtssystem existiert. Zusätzlich dazu va trebui uh, să fie gata pentru 2013 ca să avem un cadru juridic uh, corespunzător. Anul trecut, uh, când a fost vorba de ajustarea anuală a uh, salariilor, a Uh, fost un proces, uh, o procedură juridică între Comisie și uh, Consiliul de Ministri și Curtea Europeană de Justiție a confirmat metoda de calculare a Comisiei. Însă a spus că această clauză de criză ar trebui să fie mai specific definită și acum Comisia face acest lucru în propunerea ei respectând astfel hotărârea luată de Curtea Europeană de Justiție. Așadar, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le discutăm. Orice altceva este uh, inutil și nu va rezolva problema. Și o să vă explic. Metoda pentru ajustarea anuală a salariilor face o legătură între, uh, cu o legătură cu salariile uh, funcționarilor publici din statele membre. Până acum, media se calcula pe baza salariilor din 8 state membre. Și în prima propunere, Comisia a mai adăugat Polonia și Suedia și statelor membre nu le-a plăcut asta. Evident, au considerat că dezvoltarea economică a Poloniei este mult prea bună prea pozitivă și că asta ar putea duce în cele din urmă la o creștere a salariilor. Acum, Comisia propune un sistem mai simplu în care spune folosim toate cele 27 de state membre ca bază de calcul. Mi se pare corect. Cred că nimeni nu poate să mai obiecteze la această idee, la această metodă. Das wird eine... Însă, întrebarea se pune cum va obține Comisia datele ca să poată calcula pentru fiecare țară în parte. O să fie o muncă decisiv pentru că știm că unele state membre au mari dificultăți în a-și comunica uh, datele de acest tip uh, uh Eurostatului. Și asta va face, va îngreuna treaba Comisiei. Deci în loc să folosească drept reper 8 state membre, salariile funcționarilor publici din 8 state membre, Comisia acum propune uh, să folosească toate cele 27 de state membre ca bază de calcul în calcularea salariilor uh, funcționarilor. Și criza, uh, clauza de criză ar trebui să fie definită în legătură cu o criză financiară. Asta ar trebui să fie noua definiție. De asemenea, am spus că acest impozit special sau fostul impozit de criză, cum vreți să-l numim, ar trebui să fie reinstaurat, pentru că el, cum ziceam, expiră. E, consider, e numit o Taxe de, un impozit de solidaritate, pentru că exact asta este, e plătit de uh, funcționarii publici și e 5,5% din salariu până acum, iar Comisia propune creșterea acestuia la 6%. Die Verpflichtung, die das Minimum eines Vorschlags sein müssen, auch das... Lucrurile pe care le menționez acum sunt un minim necesar. Sigur, se poate merge și pe varianta maximală, dacă asta se dorește. Și um, dincolo însă de ceea ce am descris, uh, totul este arbitrar. Ceea ce este în propunere, ceea, lucrurile care trebuie să fie adaptate. Sunt uh, multe puncte care dovedesc că ceea ce s-a hotărât în 2004 nu a fost realmente foarte practic. Așadar, e destul de eclectic uh, această propunere și o să spun uh, foarte cinstit, cum am mai spus de fapt și prima dată, uh, eu sunt în favoarea unei reforme foarte înguste care să schimbe strict ceea ce trebuie schimbat pentru că altfel am putea să ne trezim că trebuie să intrăm în toate detaliile și să dureze vreun an de zile până vom reuși să schimbăm fiecare element în parte. Și, de asemenea, uh, perioada de care vom avea nevoie ca să discutăm această propunere va avea un impact asupra structurii uh, salariilor. Dacă până la 1 ianuarie 2013 nu vom avea un nou statut al funcționarilor aprobat, atunci mecanismul de ajustare expiră da, și uh, impozitul de criză va expira, așadar salariile uh, funcționarilor publici vor trebui mărite cu 5,5%, deci pentru toți angajații uh, de la 1 ianuarie 2013. Așadar, cam asta este cadrul temporal și limita pe care avem dacă vrem să atingem un obiectiv. Trebuie să știm cam cât timp avem la dispoziție. Dați-mi voie să menționez câteva puncte unde Comisia, cred eu, merge prea departe, deci depășește uh, această propunere de bază pe care am uh, menționat-o. Nu vreau să fiu nedreaptă cu domnul uh, Levasel, cu care am uh, lucrat pe această propunere, însă trebuie să spun că ați făcut un fel de amestec de măsuri economice legate de planurile financiare multianuale și cu elemente care nu mai sunt de mult uh, moderne, populare sau ușor de înțeles. Dați-mi voie să menționez doar câteva dintre aceste puncte. Cel mai important este scopul de a face economii pe care s-a angajat Comisia să-l îndeplinească în planul multianual. Uh, Consiliul ar trebui să ia o decizie în acest sens în luna iunie. Asta e calendarul, cel puțin așa e acum. Pe... Așadar, e vorba de o propunere de a reduce cu 5% numărul de funcționari până în 2018 Și aici voi face același comentariu pe care l-am făcut în prima noastră discuție. Cred că este corect să examinăm, să ne analizăm instituțiile, structura instituțiilor, să vedem unde putem face economii și dacă putem face reduceri de personal, dar cred că este incorrect pur și simplu să spui, gata, am stabilit o limită de 5% reducere care să se aplice tuturor instituțiilor, fără să vezi care sunt nevoile. Și dacă vă pot uh, da o imagine sugestivă, creșterea personalului în 2010 în instituție pe ultimii 10 ani este de 22% pentru comisie, 24% pentru Parlament, 5, nu, 5, 52% pentru Parlament, mă scuzați, și 102% pentru Comitetul Regiunilor. Așadar, în, în, între 2000-2010 la Curtea de Justiție creșterea de personal a, a fost mică și când se spune că toate aceste instituții care au situații foarte diferite în ce privește cheltuielile, uh, se spune că ar trebui să reducă toate la fel cu 5%. De exemplu, nouă ne-au crescut cheltuielile din cauza tratatului de la Lisabona. Și evident că nu vrem să facem uh, economii la personal uh, astfel încât să nu mai putem să ne îndeplinim responsabilitățile. Așadar, cred că trebuie să adaptăm lucrurile acestea și trebuie să spunem curții de, dacă îi spui curții de justiție că trebuie să taie 5% din personal, știți cu toții, cred, nu trebuie să mai spun eu, că procedurile pe care va trebui să le facă Curtea de Justiție pentru a îndeplini această măsură vor dura de două ori mai mult și după aceea activitatea curții se va încetini pentru că, de fapt, Curtea Europeană de Justiție are nevoie de mai mulți oameni, nu de mai puțini. Poate la Comitetul Regiunilor se pot face unele tăieri mai uh, substanțiale. Deci cred că e foarte clar că la niște instituții mai mici poate lucrurile sunt mai clare. Dar n-am aici soluții neapărat, vreau doar să vă explic situația. Apoi, Comisia a propus creșterea săptămânii de lucru de la 37,5 la 40 de ore fără compensare salarială. Asta fiind o altă măsură de economie. Schlägt die Kommission vor das Rentenalter von jetzt 63 Comisia de asemenea propune creșterea vârstei de pensionare de la 63 la 65 de ani creșterea vârstei de pensionare anticipată uh, la 62 de ani. Auch das ist im Lichte. Și de asemenea ar dori să se prevadă posibilitatea ca la cerere o persoană să poată lucra până la 67 de ani. Și cred că această chestiune trebuie văzută în contextul măsurilor similare luate de alte uh, state membre. Eu personal nu cred că asta economisește foarte mulți bani, dar poate colegii de la Comisie pot să explice mai bine ce au gândit când au propus aceste măsuri. Apoi, Comisia Europeană prevede un întreg pachet care se referă la uh, carierele asistenților. Ideea aici ar fi că uh, reforma din 2004 a creat noi structuri, categoriile care existau până atunci au fost schimbate, s-a trecut la asistenți și uh, că acum ar fi nevoie de o nouă schimbare. Pentru că structura de salarizare și uh, structura evoluției carierei uh, asistenților Uh, sunt considerate a fi extrem de scumpe pentru instituții și în uh, propunerea inițială uh, comisia sugera să se înlocuiască secretarele cu agenți contractuali și știți foarte bine că în prima discuție am decis că nu vom susține așa ceva Comisia a avut uh, dialogul social cu reprezentanții personalului, uh, funcționarului și aceștia au spus același lucru. Așadar, după aceea, Comisia a făcut o nouă propunere, a renunțat la ideea agenților contractuali și a creat o nouă categorie de AST, de asistenți, ce anume AST uh, SC, Clerical Task Sarcini Secretariale. Din nou, aici obiectivul este de a avea o carieră mai puțin costisitoare din punct de vedere al instituțiilor pentru persoane care îndeplinesc sarcini mai simple. Deci Comisia a propus să mai fie două grade inferioare AST-ului actual, de să fie, minus, uh, să fie 0 și minus 1. Deci eu vă spun de pe acum că nu voi susține așa ceva, stimați colegi. Cred că se pot crea diferite categorii, dar va fi necesar să existe totuși un grad uh, inițial de intrare în profesie care garantează Bereich, und auch das sage ich jetzt, ähm, in, auch wenn es vielleicht etwas ungewöhnlich klingt, că vom putea recruta secretare, pentru că să nu uităm, 80% dintre secretare sunt femei și nu vrem doar belgieni, belgience, românce și bulgare. Nu e posibil să nu avem secretare și din alte state membre. Sunt uh, ferm convinsă ein multinationaler Dienst bleiben muss. Das ist die Bedingung dafür, dass wir auch weiterhin. Sunt perfect convinsă că serviciile noastre trebuie să rămână unele multinaționale și de aceea trebuie să avem servicii bune și ca să putem să ne înțelegem, să comunicăm și să lucrăm cred că trebuie să avem și un echilibru geografic, asta e foarte important și nu sunt dispusă să abandonez această idee. Dacă vă uitați la tabele, veți vedea că nu să mai putem să mai convingem pe nimeni să, pe, să vină la Bruxelles cu nivelurile astea de salarizare. Eu sugerez să nu schimbăm aceste categorii, din, asta sugerez eu în raportul meu, ci să începem cu o categorie mai sus, deci uh, nivelul de intrare în profesie, gradul de intrare în profesie să nu fie minus 1 în niciun caz, să fie măcar 0. Apoi, uh, Comisia Europeană uh, o să spună, a, da, așa facem economii mult mai uh, mici. Da, e adevărat, despre asta vorbim și poate, uh, într-adevăr, economiile vor fi mai mici, dar sper că până atunci poate uh, vom trăi într-o lume în care, dacă ne costă încă un milion sau două de euro și mă uit din nou la comisie, să ne permitem banii ăștia. Die Karrieren zu beschränken? Comisia Europeană propune de asemenea să limiteze numărul de posturi și uh, accesul la gradele superioare, avansarea în carieră să fie limitată. Mă întreb cum se poate face asta. Cum poți să oprești pe cineva la un anumit nivel. Sunt de acord cu unii dintre colegi care au spus că nu se poate avansa de la AST1 la AST11 fără să schimbi uh, locul de muncă. Trebuie să se urmeze anumite proceduri. cei angajați după 2004 ar intra de asemenea în această nouă categorie, iar cei care sunt recrutați în continuare tot în AST 0 ar intra. Comisia a vorbit de asemenea despre reducerea concediilor anuale de la adică până la șase zile în urma dialogului cu celelalte instituții s-a redus de asemenea timpul alocat pentru uh, călătoriile înapoi acasă ale acestor funcționari uh, deși nu cred că asta are chiar o așa de mare valoare în, din punctul de vedere al economiilor. Cred că problemele care țin atenția, care atrag atenția publicului sunt cele legate de eficiența activității și de economiile semnificative care pot fi uh, făcute. Și acum, în legătură cu posturile de conducere, posturile manageriale, la Parlament avem un proiect pentru uh, timp flexibil de lucru la serviciile de traducere. La Comisie lucrurile stau însă altfel. Toată lumea care dorește poate beneficia de timp uh, flexibil de lucru, program flexibil. Eu vin dintr-o țară în care, și, sigur, fiecare le știe pe ale lui, dar la noi, uh, cineva care ocupă o funcție managerială nu este uh, plătit în plus pentru acest lucru, fiindcă faptul că el ocupă un post de conducere se reflectă în salariu. Sigur, poate nu toată lumea e de acord cu acest lucru. Dar sper să putem uh, adopta această abordare în ceea ce privește uh, posturile manageriale și mai ales uh, cele de înalți funcționari. Nu sunt sigură, însă că trebuie să ne concentrăm pe manageri, pentru că sunt convinsă că șefii de unități, directorii și directorii generali sau directorii adjunți trebuie cooptați în uh, activitatea aceasta, în, în procesul de uh, efectuarea econom de, de economisire. Nu ne putem uh, trezi la un moment dat că nu avem suficienți uh, manageri care să contribuie la eficientizarea activităților. Am discutat acest lucru și cu secretariatul comisiei și Cred că este bine că există acest program flexibil de lucru. Cred de asemenea că este bine să putem adapta programul de lucru la nevoile serviciilor, dar asta nu trebuie să însemne timp suplimentar de uh, concediu în cazul în care cineva lucrează mai mult. Să vedem, vedem cum uh, reglăm această problemă. În ceea ce privește economiile, am economisit deja 3 miliarde datorită reformei din 2004 și vom economisi și mai mult până în 2015. Până în 2020 ar fi 8 miliarde economisite. iar numai Comisia va economisi 1,5 miliarde prin reducerea de personal până în 2020. Mai sunt vreo 90 de milioane economisite anul acesta datorită restructurării sistemului de avansare în carieră, 100 de milioane datorită noilor categorii AST, 50 de milioane datorită uh, reducerii uh, numărului de uh, drumuri acasă ale funcționarilor și 100 uh, de milioane datorită uh, pensionărilor anticipate. Aș vrea să fac o propunere în legătură cu noile gradații n-aș vrea să văd că ușierii noștri, de exemplu, sunt uh, eliminați de pe lista de cariere și figurează doar uh, ca asterix într-o notă de subsol. În urma reformei din 2004 și ținând uh, cost, cont de uh, extinderea Uniunii, a Comisia a propus ca ușierii să fie încadrați uh, ca AST-7, deși atunci când ei s-au angajat aveau perspectiva de a ajunge la AST-11. Eu propun o cale de mijloc, uh, ei să fie încadrați ca AST-9. Asta nu ar trebui însă să uh, însemne în același timp 24 uh, de zile suplimentare de concediu pentru acești uh, ușieri. Comisia, de asemenea, propune procentaje pentru promovarea de la un grad la altul Comisia a creat un grup uh, AST 9 redus cu 8%, înainte procentul de promovabilitate era de 24%, 25% și uh, nu în ultimul rând vreau să spun că se pare că va fi nevoie, am discutat asta aici, dar și la celelalte instituții, să ne ocupăm de persoanele cu handicap care lucrează în instituții și să rezolvăm problemele legate de discriminarea împotriva celor uh, cu handicap. De aceea aș vrea să propun ceva, nu am uh, o formulare foarte elegantă, dar aș vrea să spun că ar trebui să avem o prevedere și în legătură cu uh, aceste persoane în regulament. O să mă ocup uh, să rafinez acest acest text. Pentru că cred că este necesară o astfel de dispoziție. E o problemă de care nici măcar nu-mi dădusem seama, pentru că lucrurile nu se uh, rezumă la accesul în clădire sau la locul de muncă. E vorba de o amenajare eventuală eventual a biroului care poate fi destul de complexă. Și în ultimul rând, dragi colegi, mai există un lucru care afectează activitatea instituției noastre și pe care vreau să-l discutăm, în legătură cu uh, raportul IAS, Consiliul a spus nu Iar noi acum trebuie să renegociem uh, un text legislativ în legătură cu reglementarea uh, sumelor forfetare legate de deplasările la Strasburg ale parlamentarilor care ar trebui să aibă Legislaturperiode, als ich die Arbeitsgruppe Assistenten- und Abgeordnetenstatute geleitet habe. Care ar trebui să aibă posibilitatea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 articolul 50 trebuie aplicat uh, grupurilor politice care și-au luat angajamentul de a instituționaliza acest lucru. Trebuie să vedem cum uh, se poate uh, aplica acest articol evitând eventualele abuzuri. Poate ar trebui să propunem o cifră, un procentaj, dar nu știu ce să, cum o să arate lucrurile în final. Vă mulțumesc pentru atenție. Astăzi, deci, mai avem uh, un uh, schimb de vederi privind uh, textul comisiei și am, de, am intenția să depun raport, proiectul de raport pe 8 februarie, poate pe 1 martie vom avea un al doilea schimb de vederi Și aș fi foarte bucuroasă, domnule președinte, dacă termenul pentru amendamente ar fi fixat pe 8 martie. Un alt schimb de vederi ar fi programat pe 27 martie împreună cu Comisia și în aprilie putem vota aici în Comisie. Iată calendarul pe care îl propun. Celelalte comisii vizate vor avea astfel timp să-și uh, depună amendamentele și astfel ne vom achita de această sarcină. Am avut numeroase întrevederi cu mai multe președinții, discuții excelente, cu fosta președinție, cu președinția actuală, de asemenea. Am discutat și cu serviciile administrative ale Consiliului. Impresia mea este că președinția daneză a prevăzut reuniuni ale grupurilor de lucru, de dar nu cred că acest subiect este vital pentru președinția daneză. Am încercat să conving uh, să conving pe primul ministru de importanța acestui subiect, dar dânsul m-a trimis la ambasadorul danez la Bruxelles, care uh, a promis să se ocupe de acest dosar. Acest subiect uh, va fi discutat în pregătirea Consiliului uh, din iunie, uh, care se va ocupa de cadrul financiar multianual. Dar asta va fi mai târziu. În orice caz, cred că noi putem avansa foarte rapid cu acest dosar și trebuie să fim pregătiți să emitem un aviz al Parlamentului care să negociem în termen real cu celelalte instituții și cu, cu Comisia și Consiliul. Până acum nimic uh, concret nu s-a pus pe masă și țin foarte mult, domnule președinte, că atunci când veți discuta cu reprezentanții Consiliului și al, ai altor uh, instituții, cu raportorii din umbră, aș vrea ca pe parcursul acestor negocieri să fiți într-o poziție cât mai solidă. De aceea vă rog să respectăm acest uh, calendar și aș vrea să încurajăm Consiliul să continue aceste negocieri. Domnul Baltazar, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului foarte clar uh, prezentarea dumneavoastră, foarte precisă. Și cuprinzătoare. Ați inclus chestiuni esențiale, lucruri care se întâmplă, mai ales acum, în acest uh, moment uh, context. Sigur, problema personalului este foarte importantă, dar contextul actual de criză vine cu uh, riscuri suplimentare. Trebuie să avem o evaluare obiectivă și să luăm în considerare toate aspectele. S-ar putea, la un moment dat, să existe tentația de a adopta o poziție populistă sau de a apărea influențe populiste. Cred că e foarte important să dispunem de toate informațiile necesare. În ultimele zile am uh, aflat foarte multe lucruri și am un tablou destul de complet care mă ajută să clarific foarte multe dintre miturile care circulă, mai ales în presă, în legătură cu funcționarii europei. De exemplu, în bugetul total al Uniunii, cheltuielile cu personalul sunt uh, doar 3%. Numărul de funcționari nu depășește numărul de funcționari uh, ai administrației Parisului, dar noi administrăm 500 de milioane de oameni. Pe lună, salariul mediu este de 5.000 de euro, deci foarte multe informații trebuie uh, făcute publice pentru a combate zvonurile din presă. E foarte ciudat că unele state care promovează la Consiliu măsurile de austeritate la nivel european își plătesc proprii funcționari mai bine decât îi plătim noi pe funcționarii europeni. Deci acest subiect este unul foarte delicat. Trebuie să pășim cu atenție și cred că propunerea Comisiei pe care doamna raportoare a caracterizat-o ca fiind uh, echilibrată, mai poate fi îmbunătățită. Mai e loc, e loc de mai bine și trebuie subliniate anumite aspecte. Oricum, nu încape îndoială că obiectivele Comisiei și obiectivele Parlamentului sunt în conformitate cu climatul actual din Uniunea Europeană. Scopul de a reduce cheltuielile cu un miliard de euro pe an, în plus față de cele 5 miliarde obținute în urma reformelor din 2004, se înscriu în măsurile ce recunosc nevoia de austeritate acest sistem de reduce, a, a, a dus la această idee de reducere cu 5% a personalului, printre alte măsuri. Dar trebuie să vedem care sunt instituțiile care pot renunța la mai mulți oameni. Parlamentul, conform tratatului de la Lisabona, ar trebui tratat la fel ca și Comisia și Consiliul. Deci, trebuie să vedem, să facem o evaluare și să vedem cum se pot distribui aceste 5% între instituții. Reducerea de 5% în uh, administrație poate fi realizată prin diverse măsuri pe care le-a prezentat deja președinția daneză. vârsta de pensionare de, crescută de la 65 la 68 de ani merge în sensul celor uh, ce se petrec acum în statele membre și uh, ne uh, pune în situația să reducem personalul cu doar 5% în loc de 10%. Ceea ce va avea un impact uh, pozitiv asupra pachetului salarial. Și un alt aspect ține de promovarea în carieră. Acest, uh, această promovare nu trebuie să fie automată. Trebuie să existe o tranziție formală, de exemplu, trebuie organizate concursuri pentru ocuparea posturilor cu, ce țin de o gradație mai mare și să evităm promovările automate. Trebuie de asemenea să se aibă în vedere gradul de responsabilitate, de răspundere al postului ocupat și mm, meritele persoanei. O persoană care uh, are răspundere și dovedește mm, eficiență în activitate, uh, sigur că poate fi promovată mai ușor. În ceea ce privește acele noi uh, încadrări pentru activitatea secretarială, același lucru se aplică și asistenților. Trebuie să vedem, uh, să analizăm și această problemă mai îndeaproape. În ceea ce privește agenții contractuali de la 3 la 6 ani, mi se pare ciudat, pentru că nu facem decât să creștem nivelul de nesiguranță al locurilor de muncă și putem la un moment dat să creăm așteptări nejustificate în anumite instituții. Dacă punem toate astea la oaltă, nevoia de reducerea cheltuielilor și, pe de altă parte, problema uh, meritelor personale, trebuie să vedem care este valoarea, până la urmă, acestor funcționari europeni, în funcție de numărul de limbi vorbite, în funcție de experiență, cunoștințe. Entriamo nel merito di queste vite. Trebuie să recunoaștem și problema uh, privilegiilor. Îl sunt, într-adevăr, aceste uh, Um, posturi, niște poziții privilegiate sau există și alte oportunități de carieră. Dacă cineva se mută pentru a lucra la Bruxelles și poate că partenerul de viață se mută de asemenea, dar nu are acces la piața muncii din uh, Belgia, trebuie să vedem care sunt uh, posibilitățile și în acest caz. Deci trebuie să analizăm situația în ansamblu și să avem o atitudine echilibrată. Sunt de acord cu calendarul propus de raportor pentru că Chiar dacă unele probleme trebuie analizate mai îndeaproape, această chestiune nu trebuie să treneze prea mult. Trebuie rezolvată uh, și toată lumea trebuie să se implice, toți colegii. Și ne vom face fiecare partea lui. Lichtenberger, bitte. Dann Frau Kollegin Thein. Mulțumim foarte mult, domnul Lichtenberger. Vă mulțumesc uh, foarte mult și mulțumim pentru prezentarea remarcabilă. Aș ridica o serie de chestiuni de principiu deocamdată, pentru că detaliile o să le putem discuta și mai târziu. În primul rând, sunt de acord cu ce a spus doamna Berend și anume că nu putem să rămânem într-o situație în care toate economiile se fac pe seama femeilor. Mm, locurile de muncă, în principal ocupate de femei, sunt cele mai afectate de economiile actuale. Din nefericire, asta e o practică frecvent întâlnită. S-a întâmplat asta și când s-au făcut reforme în propria mea țară consider că nu se poate merge înainte așa, este complet inacceptabil. Și mai am și o întrebare referitor la angajarea celor cu dizabilități. În anumite țări există anumite cote alocate acestora. Care este situația la noi? Nu e vorba aici de costuri. E vorba de anumite obligații care decurg din regulile de egalitate. și care sunt perfect rezonabile. Și trebuie să vedem cum putem aborda și acest subiect. Am fost puțin surprins când v-am auzit vorbind despre ratele diferite creștere la nivelul diferitor instituții și ce m-a surprins și mai mult a fost situația de la Comitetul Regiunilor. Trebuie să avem mare, mare grijă când prezentăm astfel de argumente, pentru că altfel să fim criticați tot timpul. Și apoi chestiunea comparației între diferitele state membre, după cum spunea domnul Baldasare. E vorba aici de responsabilitatea, de răspundere a celor care lucrează în, pentru Uniunea Europeană. Trebuie să luăm în considerare de asemenea și cerințele de angajare concursurile sunt regula generală în majoritatea țărilor, deci trebuie să vedem cum se face și recrutarea personalului. Într-adevăr, prin media apar multe afirmații cu caracter populist și n-am să mă refer la ele acum, însă trebuie să ne păzim împotriva unor astfel de lucruri și trebuie să ne asigurăm că prezentăm argumente foarte solide colegilor noștri ca nu cumva să ne pomenim citați cu tot felul de argumente ridicole. Deci de fiecare dată când facem comparația cu administrațiile naționale, trebuie să ne asigurăm că comparăm mere cu mere, fără a scăpa în același timp din vedere ideea că există niveluri diferite de răspundere. Reducerea de 5%, reducerea generală de 5% a personal instituțiilor este o eroare în opinia mea. Pentru că cerințele sunt diferite în fiecare instituție. Să vă dau un exemplu. Transporturi. Am creat o instituție, Europa, un singur cer pentru Europa, Single Sky Europe, a avut un personal redus și administrațiile naționale din țări chiar mici vor să-și asume răspunderea în acest sens, vor să lase pe seama altora. Sigur, nu e problema noastră. E o problemă ce ține de factorii de decizie la nivel național. E vorba mai curând de mândrie aici. Și decât de ceea ce este fezabil, într-adevăr. Încă o dată, trebuie să prezentăm argumente clare de fiecare dată. În ceea ce mă privește, cel mai important lucru care ține și de experiența mea cu reformele din Australia, se referă la promovarea automată. Uneori asta e o problemă. Cineva începe de foarte jos, ajunge în timp foarte sus. Își face treaba în liniște, stă în birou, și e promovat automat fără să facă mare lucru. Și cei care se implică activ nu beneficiază de niciun fel de recunoaștere în astfel de cazuri și asta e o problemă. Însă, experiența ne arată că dacă eșalonele inferioare sunt promovate și cele superioare se plafonează, situația tinde să se echilibreze puțin Posturile angajării prin concurs direct la un nivel superior prezintă și o serie de avantaje. Mobilitate sporită, venituri mai mari. Deci nu accept ideea reducerii salariului la angajare. Spunea domnul Baldazar ceva și despre lipsa de siguranță a unui loc de muncă, pe care eventual o putem spori și noi. am avut o serie de experiențe negative cu contractele pe 5 ani în universități, proiecte de cercetare de amploare, nu au mai putut fi continuate pentru că oamenii au trebuit să schimbe locul de muncă, nu a existat continuitate. Și în final, în ceea ce privește secretarii, e important să se promoveze principiul multinaționalității vrem ca toată lumea să vorbească aceeași limbă, să vrem să existe multilingvism și aici. Însă, încă o dată, trebuie să aducem argumente convingătoare. Trebuie să ne bazăm pe fapte concrete pentru a putea răspunde acuzațiilor din media. Trebuie să fim pregătiți în calitatea noastră de membri ai Parlamentului European. Pentru că altfel o să ne pierdem în detalii Probabil raportoarea ar mai dori să spună câteva cuvinte, însă înainte de asta, doamna Tain, și eu aș dori să mulțumesc raportoarei pentru prezentarea făcută și pentru modul în care a enunțat acest subiect. Sunt de acord cu multe din cele spuse de dânsa, însă trebuie să subliniez că economiile sunt absolut esențial în această fază. Oamenii se confruntă cu dificultăți în sudul Europei și trebuie să ne asigurăm că uh, oamenii nu o să devină și mai sătui de Europa decât sunt în prezent. Trebuie să dăm un exemplu bun. M-a șocat ceea ce a spus doamna Lichtenberger, și anume că Comitetul Regiunilor și-a sporit personalul cu 140%. Sigur, activitatea lor este deosebit de importantă. Și colegii de la CORM spun că numai așa pot să-și facă vocea auzită sau să participe la activitatea instituțiilor europene. Acesta e argumentul pe care îl ridică ei. Însă au într-adevăr nevoie de atât de mult personal? Asta nu mai știu spuneați că personalul Curții de Justiție n-a crescut așa de mult. Aveți cifre în acest sens? Probabil, doamna Rodberen ne-ar putea da mai multe detalii. Cred că al treilea pilon, justiția, întotdeauna e abordat cu delicatețe din acest punct de vedere. În ceea ce privește reducerea globală de O să ajungem la asta dacă nu oferim o alternativă credibilă din punct de vedere politic. Putea exista astfel de soluții și am avut exemple la nivelul statelor membre că uneori nu putem să cădem de acord asupra unor soluții rezonabile. Și mai am o întrebare pentru raportoare. Cred că e important să tratăm toți oficialii la fel în toate instituțiile. Există o notă de pe 14 septembrie referitor la structura de salarizare și la sarcinile suplimentare. Dacă am citit bine nota respectivă, înțeleg că am eșuat în, în încercarea de a cataloga acestea. E dificil pentru noi să spunem cât câștigă net un angajat. Și tot sistemul de impozitare complică și mai mult lucrurile. Nu vorbesc aici de venit brut. Trebuie să comparăm uh, venitul net, nu salariul brut. Un alt lucru important pe care nu l-a avut în vedere doamna Robert se referă la deplasările spre țara de domiciliu. Parlamentul se închide, de exemplu, pe 20 decembrie. Eu a trebuit să mă duc înapoi. În, în țările de origine se lucrează până în 23-24 decembrie. Colegii belgieni erau în birou până pe 24, până în ajunul Crăciunului, la 8 seara. Chiar dacă nu era nimeni în, în clădire. Cred că e posibil să te duci în Sicilia sau Finlanda sau oriunde într-o singură zi. Deci n-ai nevoie de atâtea zile libere. Îți ajunge o zi ca să te duci înapoi acasă de sărbători. Nu trebuie să se dea trei sau șase zile pentru această călătorie. Ce se întâmplă cu zilele astea când Parlamentul tău a închis? ai dreptul la zi liberă sau la ore suplimentare, primești rambursare, însă această categorie a zilelor de întoarcere acasă, care pot să ajungă la o săptămână în total, nu cred că se mai aplică. Nu știu cum aș putea explica asta celor de acasă. Aș avea și eu de spus un lucru în legătură cu acest studiu și va fi discutat de coordonatori în această seară. Raportoarea va participa la această întâlnire. Domnule Gargani, vă rog. Raportul este unul deosebit de complex, însă ne arată cât de importantă este această chestiune. Domnule Baltasar, aveți dreptate cu toții avem uh, răspunderea de a ne implica și ne revine obligația de a contribui la restructurarea instituțiilor europene. Mă tem că nu cunosc acest uh, dosar foarte bine, însă în legătură cu metoda folosită, aș avea câteva observații. Domnule președinte, știți că în legislatura anterioară am încercat din greu să creăm un regulament de personal pentru asistenții parlamentari. Și asta a fost un lucru bun, în opinia mea. A trecut de ani și jumătate de atunci și experiența ne arată că demersul a fost unul de succes, pentru că înainte sistemul era destul de haotic. Nu spun că e același lucru, însă asta ne, ne dă o idee despre complexitatea fiecărei instituții. Dacă intrăm la structura administrativă, cam același lucru se aplică și asistenților parlamentari. Ei sunt pentru noi ceea ce angajați funcționarii europeni sunt pentru Uniunea Europeană. Ce am făcut noi atunci? Am analizat parametrii aplicabili la nivelul întregii Europei. Italia nu e probabil cel mai bun element de comparație. Însă, ne-am uitat la alte structuri similare ca să putem efectua o comparație și cred că asta ne-a ajutat în ultimă instanță în crearea regulamentului de personal, un regulament cu care cu toții cred suntem mulțumiți. Știu că această chestiune nu poate trena la nesfârșit. Trebuie să fie rezolvată înainte de sosirea verii. Însă nu știu dacă calendarul propus poate fi într-adevăr respectat. Aș sugera raportoarei și președintelui, tuturor de fapt, eventual să încercăm să facem un sondaj, o analiză aplicată tuturor statelor membre, pentru că trebuie să avem o imagine echilibrată, după cum spunea domnul Baldasare. Este o recomandare aici și trebuie să luăm în calcul politica de austeritate și economiile și, pe de altă parte, eficiențele de eficiență. Se vorbește foarte mult de asta în Europa și eu mă uit la ce se întâmplă în Italia, însă uneori austeritatea e folosită ca un pretext. Și în ultima instanță profesionalismul ajunge să fie sacrificat fără, practic, niciun câștig bugetar. Și trebuie să avem mare grijă în acest sens, pentru că profesionalismul este un lucru deosebit de important. Instituțiile europene sunt oricum în criză, deci e important să păstrăm un nivel ridicat de profesionalism și să ne asigurăm că austeritatea nu afectează această dimensiune a profesionalismului. Raportoarei aș doresc să-i spun că am să urmăresc acest dosar pentru a putea, putea aduce contribuția proprie. Vă mulțumesc. Domnul Masi. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Foarte pe scurt, pentru că multe s-au spus deja. În plus și la raportare a venit cu o prezentare remarcabilă. Sunt trei chestiuni pe care m-aș concentra. Una se referă la cei angajați cu dizabilități. În anumite țări, într-adevăr, există cote de angajare pentru aceștia și sistemul funcționează foarte bine. Însă, în opinia mea, chiar mai important este ca cei cu dizabilități să beneficieze de acces la concursurile de angajare în aceleași condiții ca și ceilalți candidați. Trebuie să ne asigurăm că dizabilitatea nu îi împiedică să concureze pe picior de egalitate cu ceilalți. Sunt de acord cu ce a spus uh, președintele nostru. Știți probabil cum funcționează Curtea de Justiție. Această curte de justiție are nevoie de atenție specială acum, în partea noastră. Cred că una dintre problemele de acolo se referă la viteza de traducere a documentelor. Traducerile sunt esențiale înainte oricărui verdict. judecătorii fac un efort deosebit, deliberează într-o limbă străină. Un cipriot s-a străduit nu numai să învețe franceza, limbă pe care nu știam prealabil, însă să prezinte verdicte foarte bune în prezent în limba franceză. toții cei din instituțiile europene trebuie să facem un efort lingvistic. La orice nivel am activa. Trebuie să depășim această problemă a lipsei de personal la nivelul serviciilor. În final, am discutat mult despre această reducere generală de 5%. Aceasta este importantă, dar chiar mai important este ca noi să înțelegem în cele din urmă că acești 5% se aplică tuturor. Asta dacă vrem să asigurăm într-adevăr o gestionare adecvată a instituțiilor. Trebuie să ajungem la acest prag de 5%. După aceea va trebui să vedem evaluarea situației pe fiecare serviciu. Și trebuie să fim deosebit de activi în acest sens folosim cei 5% ca o țintă și să vedem apoi cum aplicăm această reducere de la un caz la altul. Și cei 5% mă duc la o altă întrebare. Dacă e nevoie de o scădere de mai mult de 5%, de mai puțin de 5% într-un serviciu, asta o putea face pentru că reduce mai mult de 5% în altă parte ca rezultatul final, general, să fie totuși de 5%. Acesta ar reflecta un efort al administrației. La nivelul Uniunii Europene ne, suntem într-o etapă crucială. Și trebuie să demonstrăm că serviciile necesare au personal de care au nevoie. Comisia, spune președintele, dacă doriți să interveniți, vă rog.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 apporté. Au fost uh, subliniate și cred că s-au dat unele răspunsuri la întrebări. Premier, element euh, qui a été soulevé, c'est la question de la... Prima chestiune care a fost ridicată a fost cea creșterii efectivelor de personal în instituțiile europene. Nu putem decât să confirmăm cifrele care au fost uh, prezentate cu o precizare începește Curtea de Justiție. Și la Curtea de Justiție au crescut uh, efectivele de personal, ca și la alte instituții Uh, la Parlament, la Comisie, de asemenea. În ce privește uh, problemele legate de evoluția carierei, este exact că am propus o nouă structură AST pentru asistan, asistenții care se ocupă de funcții secretariale. Poate că există aici o neînțelegere, deci nu este vorba de o carieră precară, ci de angajare sub formă de funcționar, deci un contract pe durată nedeterminată. Am revenit asupra opțiunii inițiale care consta în angajarea acestor persoane ca uh, agenți contractuali, deci ceea ce propunem este un uh, contract uh, la durată nedeterminată cu o grilă salarială care însă începe la un nivel inferior celui actual adică la 2654 uh, este acum și noi am uh, propus la 2160 să se înceapă, să, să fie salariul minim. În ce privește evoluția carierei, am propus ca aceste persoane să nu mai poată ajunge la gradele cele mai înalte din uh, grila AST, deci să le limităm la AST SC6 Asta înseamnă un salariu maxim de uh, 4349 de euro pe lună. Deci iată care este ceea ce propunem și e vorba aici de funcționar, deci în niciun caz de o precarizare a acestei uh, funcții. În ce privește perioadele de tranziție, am luat notă de comentariile raportoare în ce privește structura grupului AST, este un dosar destul de complicat, cu două tipuri de probleme. Prima operațiune pe care o propunem este de a crea în cadrul acestui uh, grup două tipuri de asistenți, deci unii care sunt AST 1.9 și ceilalți care ar fi uh, AST 10.11. Această separare, cred că răspunde unei serii de preocupări uh, care uh, dorește să lege mai bine meritul de grad și meritul profesional de grad și care dorește ca accesul la uh, aceste funcții de AST10 și 11 să fie limitat la persoanele care ocupă funcții care să justifice un astfel de tratament și nivel de responsabilitate. În ce privește, cum spuneam, perioada de tranziție, aici intrăm într-un domeniu un pic mai complicat. În acest moment avem în instituțiile noastre persoane care sunt încă în tranziție ca urmare a reformei din 2004. Înainte de 2004 avem o structură de carieră care conținea patru categorii. funcționale de categoria A, B, C și D existau atunci. Acum avem în grupul de funcții AST, asistenți, avem încă persoane care au fost înainte funcționari de categorie D sau B sau C. În afară de asta, din 2004 am recrutat uh, astfel de funcționari AST, deci avem un amestec de funcționari care s-au angajat înainte de 2004 și după 2004, a căror situație trebuie uh, reglată ca urmare a evoluției statutului și schimbării statutului prevăzută pentru 2013. Deci, iată, o situație relativ complicată în ce privește grupul ASF. Ce am propus noi și răspund la unui comentariu al raportoarei în ce privește evoluția funcționarilor care au fost recrutați la AST1 după 2004 și care, efectiv, atunci când s-a publicat concursul după 2004, au fost integrați într-un grup de funcții care este descris în statut ca acoperind gradele AST 1 până la 11. Cred că aici trebuie să facem două comentarii. Prima privește faptul că dacă aparții unui grup de funcționare AST 1-11 nu înseamnă neapărat că uh, slujbele tip uh, trebuie să fie identice și nici măcar un statut uh, constant nu și-ar fi putut imagina cum vor evolua toate aceste persoane în interiorul structurii. În al doilea rând, Tranziția pe care o propunem duce acești angajați într-un tip de contract tip care îi duce până la ST7, dar această poziționare nu înseamnă o blocare imediată. De ce? Pentru că acești angajați, fiind recrutați după 2004, sunt astăzi de obicei la AST2, AST3, maxim AST4. Concret vorbind, asta înseamnă că nu vor ajunge la st 7 mai devreme de 10-12 ani. Ce pot face în, în această perioadă? Pot evolua, evident, pentru că avem perspective de evoluție între AST7 și AST9. Trecerea de la AST7 la AST9 e o posibilitate oferită acestor angajați și acești oameni vor avea aproximativ 10 ani la dispoziție pentru a evolua în uh, funcție. Cred că celelalte puncte care au fost abordate uh, în afară de problema evoluției în carieră, uh, s-a spus despre punctul maxim al carierei ASET, s-a vorbit despre acest punct maxim. Aș vrea doar să subliniez impactul important uh, uh, din punct de vedere al economiilor, uh, nu doar salariale, ci și economii începește pensiile. Un punct pe care suntem adesea criticat se spune că costul pensiilor funcției publice europene este ridicat și cred că trebuie să nu uităm acest lucru atunci când evocăm aceste probleme legate de carieră și de structură de carieră pe de-o parte, efectul asupra remunerațiilor și a salariilor, dar, pe de altă parte, există și un efect foarte puternic pe care unele măsuri le pot avea asupra pensiilor. Și aici suntem adesea atacați, criticați și cred că ar fi bine să subliniem această legătură care este foarte puternică. În ce privește economiile pe termen lung, am luat notă de comentariile raportoare privind faptul că de acum și până în 2020, 2030, 2030 sau 2040 situația va fi mai bună. Sperăm cu toții așa să fie. Noi am estimat că pe termen lung se va face o economie de ordinul a 1 miliard de euro pe an. În această sumă, pe termen lung, și trebuie să spun că termen lung în perspectiva noastră de simulare e undeva pe la 2050, nu pe la 2040, deci pe termen lung un miliard de euro pe an, cu un impact de 400 de milioane de euro pe linia salarială și 600 de milioane de euro la pensii. Cred că am luat notă de comentariile privind concediile, raportorul a subliniat demersul nostru în ce privește reducerea numărului de zile oferite pentru întoarcerea în țara de origine. Acum funcționarii dispun de o perioadă care poate merge până la șase zile pe an. Noi producem să se reducă, propunem să se reducă drastic acest element, să ajungem la maxim trei zile de asemenea să uh, uh, reducă uh, nivelul de rambursare a cheltuielor de voiaj pentru această întoarcere în țară. Deci să simplificăm și metoda de calcul cu aceeași ocazie. De asemenea, am luat notă de comentariile foarte importante legate de handicap și vom examina propunerile care se fac în acest sens. Mulțumesc foarte mult pentru această informație suplimentară. Acum, din nou, doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Vaser. Ați intrat în detalii în legătură cu o serie de aspecte și vă mulțumesc. Foarte pe scurt, câteva reacții la ceea ce au spus uh, colegii noștri. Domnule Baldazare, aveți dreptate să atrageți atenția asupra faptului că trebuie să examinăm ansamblul structurii de carieră și să discutăm problema automatismelor care există, a promovării automate. Sunt absolut de acord cu abordarea comisiei, de altfel, cu alte cuvinte, există AST, să zicem așa, normal, între ghilimele, și AST 79 și se pre, prevede o procedură separată pentru AST 10 11. Mi se pare complet justificat acest lucru. Nu contest deloc acest lucru și nu există niciun motiv să critic acest uh, demers. Am aruncat uh, un ochi la ce spun colegii din delegația uh, personalului și sper că reprezentarea funcționarilor uh, va putea fi de acord cu poziția mea. Domnule Baltasar, ați vorbit despre situația agenților contractuale. Hat die Möglichkeit der Vertragsbediensteten von drei auf sechs Jahre? Poate că e o situație dificilă. Comisia a, a prelungit termenul de la 3 la 6 ani pentru agenții contractuale. Și poate că ce se întâmplă acum nu e suficient de potrivit pentru nevoile serviciilor, dar cred că ar trebui să evităm discriminările. Sunt oameni care au dat concursuri extrem de dificile uh, și sunt cei care sunt agenți contractuali și au fost recrutați fără concurs în condiții diferite. Deci trebuie să distingem între cele două categorii. Apoi, trebuie pro, pro, procedat așa cum a zis domnul Baldasare, în alte cuvinte, cu alte cuvinte, la un moment dat trebuie să dăm oamenii pur și simplu afară, mi se pare că nu putem face așa. Uh, deci cred că trebuie să ne mai gândim uh, uh, și probabil și Comisia urmărește cu mare interes această dezbatere în legătură cu modul în care sunt cu tratamentul aplicat agenților contractuali. Vreau să subliniez încă o dată că e adevărat că aproape 85% dintre funcționarii AST sunt femei și noi vrem să încurajăm femeile să lucreze. Și acesta e motivul pentru care, în cadrul conceptului de flexi-time, să avem o abordare cât mai flexibilă, în același timp și una care să rămână corectă. Doamna Lichtenberg a vorbit despre situația persoanelor cu handicap. Aici nu e vorba de cote, dar dacă am vrea să ne gândim la niște cote, atunci ar trebui să ne gândim și la condițiile de recrutare, deci la modul în care să organizăm concursul în funcție de aceste cote. Dar nu cred că asta, acesta e demersul esențial pentru colegii care am discutat. În textul legislativ trebuie să se facă o referință mai mult decât doar la Convențiunea Națiunilor Unite, Convenția sigur că trebuie respectată de diferitele instituții, dar nu ar fi asta suficient. Trebuie uh, să spunem că, independent de cote, timpul de lucru pentru anumite persoane care suferă de un anumit handicap, deci timpul lor de lucru uh, nu poate fi diferit. Trebuie să ne gândim mai înainte la poziția uh, specifică a persoanelor cu handicap, pentru că trebuie să înțelegem că există această diversitate. Deci trebuie să avem niște reguli suficient de generale, dar suficient de precise ca să ținem seama și de problema persoanelor handicapate. Uh, s-a mai vorbit despre compatibilitatea cu ce se întâmplă în, cu funcția publică în diferite state membre și uh, mi se reamintit că trebuie să insist asupra acestui lucru. Din fericire am primit un ajutor uh, din partea Comisiei care ne-a oferit informații în legătură cu ce se întâmplă în diverse țări, în legătură cu sistemul de pensii, de exemplu. Ieri am avut ocazia să vorbesc cu domnul președinte și cu domnul Baltazare și cred că trebuie să vedem ce putem utiliza, ce putem folosi din aceste date. Deci cum să folosim cel mai bine, cât mai bine aceste informații. Dar asta nu ne va ajuta decât uh, parțial, pentru că modul de recrutare din statele membre e complet diferit uh, de-al nostru, în Germania, nu e foarte complicat, de exemplu, să devii funcționar. Deci nu întotdeauna e util ce se întâmplă la nivel uh, național. Nu putem să folosim decât ceea ce e comparabil. De exemplu, cotizațiile la fondul de pensii, cât se plătește. Funcționarii europeni plătesc un procent important, în alte țări nu se plătește mai nimic sau foarte puțin. Apoi, vârsta de pensionare. Uh, și astea sunt elemente pe care le putem compara între instituțiile europene și statele membre. Însă salariile nu sunt comparabile și nu sunt dispuse să fac această comparație, nu sunt dispuse să compar remunerația unui colaborator care lucrează la Berlin cu un salariu european, da? sau cu un salariu într-o organizație internațională. Deci da, e ca și cum am compara mere cu pere trebuie să, trebuie să comparăm uh, mere cu mere. Cu alte cuvinte, trebuie să comparăm salariile funcționarilor noștri cu salariile altor funcționari din instituțiile internaționale, din alte instituții internaționale. Toate statele membre au spus că doresc transparență. Sigur că și noi dorim transparență și suntem transparenți. Și toate nivelele de salarizare sunt prevăzute în textele de lege. Uh, nu același lucru se poate spune despre statele membre. Uh, nu toate salariile sunt publice. Am făcut cereri de informare și de multe ori n-am primit uh, informații. În 2004 exista această statistică, nu știu în ce măsură uh, trenează acum uh, publicarea ei, dar atunci știu că s-a publicat, reprezentanțele permanente ale țărilor membre erau poate un pic mai deschise atunci și mai cooperante. De asemenea, trebuie să știm nu, nu doar salariile, ci și ce mai primesc uh, ca per diem sau ca uh, sumă forfetară și așa mai departe, ce uh, pot cumpăra fără taxe, o mașină pe an sau la 2 ani și așa mai departe. Deci toate lucrurile acestea există, toate aceste avantaje există. Dacă cineva știe, vă rog să mă informați care sunt condițiile și de asemenea cer comisiei să mă ajute. Așadar, Asta e tipul de comparație pe care trebuie să-l facem. Am reflectat asupra structurii de remunerare în diferitele state membre. Din 2010 până în 2011, în Belgia, a fost o creștere a salariilor de 3,7%, în Franța 2%, în Germania 1,3%. Pentru 2012, Germania a introdus a 13-a salariu. Deci, practic, o creștere de 2,4% efectivă. Așadar, Germania a crescut 3,4% uh, uh, salariile funcționând în 2 ani. 3% în Marea Britanie a crescut uh, salariile. Și cred că, dacă nu mă înșel, la noi creșterea prevăzută de 1,7%. Statele membre au refuzat propunerea Comisiei și pro- Comisia a dat în judecată la Curtea de Justiție. Deci, iată ca să aveți o idee de, în legătură cu ce se întâmplă. Gut, gut entwickelt. Lucrurile sunt dificil de comparat și sunt recunoscătoare colegului care a vorbit despre stația de la Comitetul Regiunilor. A fost o creștere de mai mult de 100% la Comitetul Regiunilor. Iată, asta e realitatea secretarul general al Comitetului Regiunilor uh, nu e foarte n-ar fi foarte bucuros să spun anumite lucruri despre instituția lui, pe care o, o respect și mi se pare foarte important. Mi se pare important ca colectivitățile locale și regionale să se poată întâlni aici la Bruxelles și evident, să-și primească și per diem și rambursarea cheltuielor vaj. Mi se pare legitim. În același timp, aș vrea să renunțe la populism atunci când se întorc în uh, circunscripțiile lor. Pentru că, totuși, o creștere de 100% a personalului pentru a face activitatea pe care o face Comitetul Regiunilor, nu știu. Fiecare trebuie să își facă o analiză a situației. Domnul Gargani E foarte dificil să uh, faci o analiză în toate țările. În Germania, dacă întrebi un director în legătură cu, nu cu salariul, ci cu ce primește peste salariu, uh, devine foarte uh, tăcut și nu vrea să răspundă. Dar vom continua să interogăm statele membre, să adunăm răspunsurile lor și vom avea o contribuție în 1 aprilie. Domnule Mesi, ați vorbit despre reducerea uh, personalului. Da, cred că vom dori să avem anumite reduceri, să avem uh, transferarea unor uh, angajați în alte posturi, dar asta în măsură în care e posibil și fezabil. Și trebuie întotdeauna să uh, dovedim uh, oportunitatea măsurilor pe care le luăm pe termen lung. Ați spus că remunerațiile nete sunt importante pentru funcționari, sigur. Deși nu știu dacă asta este abordarea cea mai valabilă, pentru că remunerația netă nu îți spune nimic despre oamenii respectiv. Poate că persoana respectivă are un soț sau o soție care nu are serviciu sau are 3, 4 sau 5 copii. Deci dacă am face ceea ce ați propus, în spiritul de egalitate a tratamentului, e clar că trebuie să vorbim de remunerația brută. Ați vorbit de asemenea de zilele de concediu. Acolo vreau să mă, aici vreau să mă pronunț într-o manieră mai generală. Cred că e bine să avem o discuție pe această temă și să ne punem întrebarea dacă suntem o bună administrație. Nu vreau să am aici o argumentație populistă și nu știu nici eu cum putem calcula, calcula câte zile de concediu sunt într-un stat membru pe funcționar. Deci dacă vreți să avem această dezbatere, avem nevoie de mai multe cifre. Timp de ani de zile, la Berlin exista ideea concediului familial, zilelor de concediu familial. Noi suntem o organizație internațională cu administrație internațională și funcționari originari din 27 de state membre. Deci mi se pare că este corect să spui că acești funcționari trebuie să aibă dreptul să se întoarcă în țările lor de origine și să își păstreze contactele familiale. Deci nu vrem să-și uh, taie rădăcinile, legăturile cu istoria, cultura, țara lor, familia lor, deci să nu-și taie toate punțile cu trecutul. Aceste posibilități, această posibilitate de a se întoarce acasă există în toate instituțiile europene și la Banca Europeană de Investiții. Deci nimeni nu contestă asta. Respect că e vorba ca de o posibilitate într-un pachet care să facă mai atrăgătoare funcția publică. Das an. Und dann passiert es der Europäischen Kommission und auch uns in der Verwaltung immer wieder, Vorbim aici des, despre ansamblul pachetului și la noi, la Parlament, există candidați eh, funcționari, funcționari eh, IT eh, care întreabă, de exemplu, ce primesc pentru școala copiilor, ce primesc ca pensie suplimentară. Pentru că în anumite țări aceste lucruri fac parte din pachetul salarial. Acest lucru se întâmplă foarte adesea. și asta se întâmplă nu numai pentru informaticieni, ci și pentru juriștii de cel mai înalt nivel. Deci, cred că nu trebuie să exagerăm cu acest masochism, nu trebuie să ne biciuim în legătură cu remunerațiile. Ele sunt ceea ce sunt. O creștere procentuală ni se pare logică, există drepturi câștigate de către funcționarii care lucrează uh, în momentul de față. Nu putem să le punem în discuție precum dreptul de a se întoarce acasă pentru a-și păstra legăturile familiale. Dar să vedem cum organizăm aceste lucruri, cum reformulăm uh, modalitatea de calcul a costurilor. Trebuie să punem la punct mecanisme de calcul care să, și trebuie de asemenea să reducem numărul de zile acordate. E o bună idee aceea cu trei zile. se poate spune că două zile cu avionul sunt suficiente pentru uh, orice călătorie în Europa, dar dacă cineva vrea să se întoarcă în Croația, de exemplu, sau în Spania, în Portugalia, uh, pentru cu avionul trebuie să plătească, nu așa, bilă de avion pentru toată familia. Și atunci uh, trebuie să meargă cu mașina. Pentru că se umple mașina cu tot felul de cadouri pe care le duce acasă și așa mai departe. Dacă <clears throat> două zile sunt prea puțin, trei zile sunt suficiente, putem discuta. Nu este, uh, nu e niciun motiv să ne uh, agățăm de această cifră, pentru că discuțiile, negocierile nu sunt încă, încă încheiate. Domnule Levasseur, aveți dreptate. Ați prevăzut economii pe termen lung. Sigur că nu știm când vom uh, dacă acest lucru se va întâmpla în următorii 10 20 de ani, dar cert este că se vor uh, obține economii. În ceea ce privește noua defalcare a carierelor, sunt de acord cu uh, ideea dumneavoastră. Cei care au fost uh, angajați uh, înainte de 2004 sunt încă într-un proces de tranziție. Unii poate doresc să promoveze, alții nu. Eu uh, cam atât am avut de spus, am să vin cu amendamente și sper că colegii uh, vor sta alături și la vot. Mulțumim, doamna raportoare. Cred că calendarul propus de dumneavoastră este acceptat de toată lumea și vom proceda în consecință. Deci vom uh, vota în comisie pe 1 aprilie. Trecem acum la punctul 14. E vorba de aplicarea principiului subsidiarității în contextul mai bunei guvernanțe. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu din cauza mea iese toată lumea acum din încăpere. I'll just give everybody a minute to allow things to settle down, I think. Am să fac o scurtă pauză pentru a permite celor care doresc să iasă să facă acest lucru. Thank you. Chairman, thank you. Domnul Cari. Domnule președinte, vă mulțumesc. Acesta este al 18-lea raport uh, în legătură cu mai, uh, buna guvernanță și minimalizarea uh, sarcinii administrative, reducerea sarcinii administrative. Ne-am concentrat pe principiile subsidiarității și proporționalității. Parlamentele noastre naționale însă se confruntă cu aceste probleme zi de zi și pentru că am identificat am încercat să identificăm sarcinile administrative și felul în care Comisia încearcă să ușureze viața IMM-urilor și micro-întreprinderilor prin măsuri uh, um, incluse în toate uh, actele legislative. În ceea ce privește proporționalitatea și subsidiaritatea, vă veți aminti majoritatea colegilor că în precedentul raport, acesta a fost cheia, aceasta a fost cheia prin care ne-am încercat să ne asigurăm dezvoltarea relațiilor dintre noi și parlamentele naționale. Mai există însă neajunsuri. Acesta este un raport anual, deci este mai mult informativ, dar deja facem acest lucru de multă vreme și ar trebui să fie ajuns până acum la uh, un uh, nivel de înțelegere a problemei. E al doilea raport după intrarea în vigoare a raportului a tratatului de la Lisabona și credem că încă raporturile cu parlamentele naționale sunt uh, insuficient definite. Am primit 211 uh, um, avize pentru includerea în uh, textul privind subsidiaritate. Majoritatea acestor avize nu se referau însă la principiul subsidiarității și am constatat că există un nivel de confuzie la nivelul parlamentelor naționale în rândul parlamentarilor în legătură cu procedura corectă ce trebuie urmată. Aceste plângeri se referă la lipsa de justificare a subsidiarității în documentele Comisiei și Comisia a luat notă și a acționat în această direcție pentru a încerca să identifice problemele și să le corecteze. O altă problemă poate fi uh, feedback-ul primit uh, de la comisiile însărcinate cu evaluarea impactului și de aceea este uh, greu să identificăm uh, câteodată uh, felul în care propunerile au fost amendate. Apar și câteva chestiuni comune, probleme comune menționate, de exemplu, în ceea ce privește regulamentul privind funcționarea IMM-ului. Trebuie de aceea implementat uh, imediat anumite măsuri. De exemplu, testul pentru IMM-uri, care este esențial pentru activitatea anumitor direct, direcții generale. După opinia Comisiei, doar 33% din evaluările de impact uh, se conformau uh, standardelor în ceea ce privește funcționarea IMM-urilor. Ca Parlament European trebuie să continuăm să promovăm această Uh, idee. Trebuie să sprijinim măsuri mai, uș, mai uh, care să ușureze viața uh, întreprinderilor și să extindem anumite măsuri și la nivelul IMM-urilor atunci când este cazul. Nu știu în ce măsură vom reuși să facem acest lucru în contextul economic actual. Știu că IMM-urile din Europa cer în continuare reglementări mai simple și sunt sigur că și foarte mulți colegi uh, europarlamentari primesc astfel de solicitări. E vorba de reducerea sarcinii administrative și în acest domeniu trebuie să mergem dincolo de ținta de 25%. Deși s-au făcut uh, importante simplificări, s-au introdus și noi reglementări. Comisia a pus în aplicare oare întotdeauna principiul uh, came and in fact commissioner took the floor. One in, one out. Mi s-a spus că există și metode mai uh, eficiente pe, precum one in, 27 out. Însă trebuie să urmărim ce se întâmplă în practică și dacă aceste măsuri sunt într-adevăr puse în aplicare, iar asta uh, comisia trebuie să verifice. Pentru că trebuie ca comunitatea de afaceri din Uniunea Europeană trebuie să aibă încredere în noi și să știe că ținem într-adevăr seama de ceea ce ei ne spun. Nu doar emitem declarații, ci inițiem acțiuni pe baza propunerilor lor. Deci, domnule președinte, nu doar pentru că sunt raportorul, ci pentru că cred într-adevăr că este uh, una dintre um, unul dintre rapoartele cele mai importante pe care le avem în față. Și așa cum am făcut și cu rapoartele trecute, încurajez toți colegii să vină la mine atunci când au informații, pentru că este unul dintre acele rapoarte în care comisia noastră împărtășește în mare măsură aceleași opinii. În ceea ce privește calendarul, avem evaluarea proiectului raport în martie, avem și o conferință organizată în martie care va contribui cu schimburi de vedere și informații uh, și vrea ca discuția privind proiectul de raport să aibă loc după acea conferință ca să putem integra și informațiile pe care le vom uh, primi atunci. Am să mă opresc uh, aici. Herzlichen Dank, Herr Kollege Karim. Gibt es Wortmeldungen dazu? Bitte, Frau Kollegin Regner. Mulțumesc. Există intervenții? Da, foarte pe scurt. Aș vrea să vă urez uh, succes în activitate și aș vrea să atrag și atenția asupra faptului că, deși buna guvernanță, mai bună guvernanță e foarte importantă, nu vrem să pierdem ceea ce am câștigat până acum. Trebuie să fim atenți ca mai binele să nu fie dușmanul binelui, pentru că uneori asta se întâmplă. Mă tem că uneori nu ne ușurăm viața, mai ales atunci când vorbim despre legislația privind protecția lucrătorilor. Aici vreau să vă spun că trebuie să fim foarte atenți să nu diluăm legislația încercând să o simplificăm. Am și eu un uh, comentariu foarte scurt în legătură cu raportul domnului Cari. Uh, Parlamentul nu este o autoritate. Avem 751 de parlamentari, avem diverse puncte de vedere și trebuie să ajungem la compromisuri care uneori complică legislația. Important este că Comisia, care este o autoritate, trebuie să redacteze corect aceste propuneri legislative. Știu că de multe ori propunerile Comisiei pot fi îmbunătățite. Există însă oameni foarte bine pregătiți la nivelul direcțiilor generale și cred că directorii, serviciile juridice, ar trebui să vină cu propuneri care să asigure coerența tehnică dintre aceste propuneri și alte acte legislative. Un exemplu este legislația privind protecția datelor cu caracter personal și aceeași legislație pentru registrele comerciale. Dacă prima, uh, primul act legislativ funcționează foarte bine, de ce a fost nevoie și de al doilea, de ce a fost nevoie de o modificare? Lucrurile astea trebuie rezolvate de către Comisia, de, de către serviciile juridice ale Comisiei. Ar trebui să fie posibil acest lucru. În sudul Italiei era odată un oraș grecesc, unde toată lumea făcea propuneri de legi. cei care făceau propunerile își puneau câte o frânghie în jurul gâtului și dacă propunerea lor nu era adoptată, trebuiau să se spânzure. Cred că ar trebui să aplicăm acest principiu și în zilele noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Moment, wie der Kollege Lechner hier gerade äh, in den Raum gestellt hat. Nu știu cât să fim în unei măsuri atât de radicale, însă sprijin demersul colegului nostru, domnul Karim, propunerile domniei sale pentru raport sunt foarte bune și sunt de acord cu domnia sa. Am discutat ideea de îmbunătățire a legislației de ani de zile. A, bine, mi-a plăcut ce, ce s-a spus, însă nu sunt pe deplin de acord, pentru că au existat niște îmbunătățiri. Important este să avem însă rezultate care să fie simțite de cetățeni. Uh, uneori trebuie să retragem anumite acte legislative, acte directive. Trebuie să vedem uh, unde am ajuns și cu această sunset clause, chestiune discutată mult în trecut. Această sunset clause, clauză de caducitate, a fost analizată, în încercarea de a vedea că putem recurge la acest instrument pentru a îmbunătăți legislația. Ar fi bine dacă am avea eventual niște exemple clare care să ne arate unde a funcționat subsidiaritatea, acasă aud uh, critici despre birocrația pe care o creăm noi stau întotdeauna așa statele membre și autoritățile locale de multe ori sporesc ele însele birocrația. Însă nimeni nu vorbește de asta. Se spune că legislația privind impozitarea în Germania e cea mai complexă din lume, însă asta e legislație națională. Nimeni nu poate spune că birocrația, legislația europeană presupune mai multă birocrație în acest punct de vedere, însă trebuie să putem arăta că subsidiaritatea funcționează cu exemple sprijin și spusele domnului Leichner, Comisia are multe resurse și aceste resurse trebuie să fie utilizate și traduse în propuneri de legislație. Eu sunt în Comisia Industrie, lucrând la regulamentul privind roamingul și întrebarea e ce chestiuni tactice introducem acolo. Proiectul a fost definitat în noiembrie, între timp Comisia a lucrat la o alternativă la propria propunere. Sigur, am putea genera mai multă încredere dacă Comisia nu s-ar apuca să-și corecteze propriile propuneri, ci să se gândească mai bine ce face înainte de a înainta o propunere. Comisia trebuie să-și facă ordine în propria ogradă și atunci lucrurile s-ar simplifica mult și pentru noi. Doamna Lichtenberger? această temă mai că ne duce la considerații filozofice, dacă ne la Max Weber și la cele cu care ne confruntăm noi în fiecare zi. În anumite cazuri și noi am retras legislație se lucra la un regulament privind construcția de străzi. La transporturi am votat împotrivă și toate agențiile de siguranță în transporturi au intervenit și toți cei care vreau drumuri mai late și presupun bani mai mulți în buzunar prin asta, s-au implicat. Însă, în ultimă instanță, am obținut un regulament mai bun, pentru că un regulament care se îndepărtează de subsidiaritate nu este neapărat un regulament bun. Subsidiaritatea nu trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt. Uneori, E vorba de interese meschine care se ascund în spatele subsidiarității. Oamenii nu vor să respecte regulile de transparență. Spun asta pentru propria mea țară. trebuie să existe un compromis între subsidiaritate și ceea ce trebuie să fie rezolvate la nivel central. Uneori nu avem soluțiile adecvate pentru că nu se comunică așa cum trebuie. Trebuie să respectăm acest principiu și celelalte principii, însă, în esență, dacă ceva nu respectă subsidiaritatea, nu se face. O astfel de situație e greu de gestionat și mă confrunt adesea cu astfel de probleme. se ajunge uneori la compromisuri care nu au aplicabilitate practică. Se creează multă birocrație, însă efectele sunt nule. tot fel de recomandări, comunicări, poziții, ce fi, au un impact minim la nivel local. Acestea generează o mașinărie uriașă. E bine, cu asta am eu o problemă. Știu că subsidiaritatea e o vacă sacră, cel puțin în sudul Germaniei, dar și în Austria, la fel. în anumite regiuni. Cel puțin. În același timp îmi dau seama că uneori e folosită pentru a apăra interese meschine. E o încercare de a eluda regulile de transparență. N-am să spun că subsidiaritatea e sacrosantă sau nu, însă vreau să rezolv acest conflict de la început. Nu vreau să avem o discuție vagă despre comunicare, Nu e vorba de, de a avea un impact minim cu un aparat birocratic imens. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune raportorul. Ce am ascultat aici reflectă o stare de, de spirit similară cu cea inițială. La începutul demersului nostru aș începe prin a-i mulțumi colegii Angelica Nibler pentru uh, comentariile constructive. Domnia sa e o colegă excepțională și sper să putem colabora și pe viitor. Vă referați la această clauză de caducitate, sunset clause. Da, putem să o analizăm mai departe, putem să o ducem la comisie să vedem ce obținem. Chestiunea acestui gold plating poleieli a apărut uh, și în demersurile anterioare Dacă se face așa ceva, dispare toată logica demersului nostru, pentru că dacă o țară face așa ceva, nu se mai poate armoniza legislația. În ceea ce privește spusele doamnei Lechter, o să văd ce are să-mi spună Curtea Europeană a Drepturilor Omului în acest sens, însă am să iau comentariile în spiritul în care au fost formulate de colegul meu. Și o să vedem uh, ce o să putem face împreună în acest sens. S-a reiterat uh, și poziția inițială a grupului domnului Regner, nu cred că o să ajungem la un acord complet în vreun punct de vedere. Însă, în ceea ce mă privește, atitudinea mea este următoarea. Ușa e deschisă, o să avem negocieri, să vedem dacă putem ajunge la vreun acord, însă, sigur, o să fie aspecte asupra cărora nu o să cădem de acord și atunci o să procedăm prin vot democratic ca și data trecută. Sigur, o să existe diferențe politice în materie de abordare, să vedem ce nivel de reglementare se cuvine, e adecvat, cum trebuie să-l statuăm, ce efecte directe să aibă aceste regulamente asupra uh, celor care creează practic economia europeană, care sunt cei care creează locuri de muncă și care în ultima instanță sunt motivul pentru care economiile noastre reușesc să supraviețuiască sau încep să eh, se refacă. Deci au nevoie acești oameni ce sprijin le putem oferi noi cu mijloacele noastre. Aceasta este abordarea mea. Abordarea noastră o să fie alta, dar nu e nicio problemă. O să încercăm să armonizăm punctele de vedere pe cât de mult posibil. Cred că m-am referit la toate aspectele principale menționate de intervenienți pe chestiuni specifice asta dincolo de chestiunile generale menționate Breckner. Oare v-am răspuns la toate observațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră? Încercam să iau notițe. Dacă am pierdut ceva, îmi cer scuze, însă categoric o să revenim asupra acestor aspecte și mai târziu. Președintele, vă mulțumim din partea comisiei, dacă dorește cineva să ia contul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că s-au luat deja poziții legătură cu subsidiaritatea și proporționalitatea, însă aș dori să vă spun cum dorim noi să mergem mai departe în legătură cu IMM-ul și cu povara de reglementare. Acestea sunt elemente pe care le-am inclus în raportul adoptat în noiembrie trecut și pe care l-am prezentat Consiliului European. Consiliul a primit bine. Știți ce am făcut până acum în materie de reducere a poverii administrative. Uh, și că aproape ne-am îndeplinit ținta propusă de reducere de 25%. Pot să vă confirm că există încă 15 propuneri pe masa duc la Parlamentul și la Consiliu și mai avem încă 28 de propuneri de simplificare și de reducere a poverii administrative în programul nostru de lucru pentru acest an. Continuăm acest demers. Însă trebuie să ducem lucrurile și mai departe, pentru că mediul de afaceri ne spune că nu avem rezultate concrete, că la ei nu se simte acest lucru pe cât de mult ar trebui. O să încercăm să eliminăm și acele lucruri care irită firmele, care le stânjenesc activitatea. Asta schimbă puțin regulile jocului, pentru că noi am cheltuit zeci de milioane pe măsuri de reducere a poverii administrative, însă e foarte greu să măsurăm efectele poverii mult mai generale prezentate de legislația în ansamblu ei. Asta nu putem să o facem pe sector sau pe domeniu specific. Considerăm că noua abordare trebuie să se concentreze, să pornească de la ce ne spune mediul de afaceri, ce ne semnalează ei ca probleme concrete și să măsurăm acolo efectele potențiale concrete pe fiecare propunere. Din acest punct de vedere am publicat recent un raport privind activitatea firmelor mici în Europa în ultimii 10 ani și asta ne arată că firmele cele mai mici au contribuit mult mai mult la sporirea numărului de locuri de muncă și la creșterea economică asta când exista așa ceva, până în 2008, și, dar în același timp aceste firme mici au fost afectate mult mai grav de criza care a survenit apoi. Prin urmare, considerăm că într-adevăr trebuie să ne concentrăm pe cerințele acestor mici firme. Cum facem aceasta? Există patru elemente pe care le avem în vedere. În primul rând, să ne asigurăm că avem un canal de comunicare adecvat cu mediul de afaceri din fiecare stat membru care să permită acestora să ne spună ce nu merge cum trebuie. Uh, măsurile vor fi anexate raportului din noiembrie și o să mai facem un screening al regulamentelor europene împreună cu reprezentații mediului de afaceri și o să publicăm, după cum spuneam și în raport, o listă a principalelor 10 regulamente europene pe care firmele le detestă cel mai mult. Asta va defini o serie de priorități pentru noi, însă, dincolo de asta, o să mai existe 30, 40, 50 de alte priorități pe care să ne concentrăm. Încercăm astfel să rezolvăm problemele semnalate ca atare de mediul de afaceri și o să ne bazăm pe ce ne spun ei că e, e problematic, o să examinăm situațiile respective și o să încercăm să modificăm uh, lucrurile într-o manieră constructivă. Raportorul a făcut o serie de referiri la testul pentru IMM-uri, ne însușim această observație, dorim să întărim acest test, credem că nu se face așa cum trebuie, nu s-a făcut ce trebuia să fie făcut și de aceea am introdus acest concept al inversării poverii, dovezilor. Aceasta nu va trebui să se aplice celor mai mici firme, pentru că ele sunt cele mai vulnerabile. Cum se face acesta în mod proporțional și, de asemenea, gestionarea sarcinii probei va trebui să fie explicată pentru ca să vedem în ce măsură putem face derogări de la aceste dispoziții sau putem adapta aceste dispoziții. Deci ne angajăm practic la o revizuire fundamentală Prin urmare, să vedeți că acest studiu de impact va genera o explicație mai clară și mai cuprinzătoare a efectelor asupra mediului de afaceri, care sunt de asemenea părerile lor, și va arăta și cum a fost structurată această propunere pentru ca să puteți decide dacă într-adevăr este cea justă. Însă asta trebuie să facă de la caz la caz. Nu se poate face în termeni generali. Nu e o țintă, de exemplu, să oferi scutiri peste tot sau derogări. Nu, ideea este să aduci legislația, să o adaptezi la contextul din, din diferite zone. Nu vrem să creăm portițe de scăpare pe piața internă. Însă toate aceste elemente trebuie să fie prezentate pentru că dumneavoastră să puteți analiza modul în care această propunere va avea într-adevăr un efect în realitatea concretă. O altă parte a propunerii se referă la un consiliu școlar, o, nu, la un tabel de criterii, de indicatori, care să ne arate cum evoluează situația și, la fel de important, ce se întâmplă în materie de transpunere și punere în aplicare la nivelul fiecărui stat membru. Putem monitoriza astfel procesul și o să vedem cum obiectivele eventual s-au schimbat sau care a fost impactul măsurilor la finele procesului în comparație cu ținta inițial enunțată. O să generăm acest tabel de indicatori pentru ca mediul de afaceri să ne poată spune dacă ne-am concentrat pe ce trebuia, dacă am atins rezultatele dorite și ne va putea ajuta să ne și organizăm munca pe următorii ani. Sperăm că în acest mod o să putem răspunde în mod eficient și intereselor și doleanțelor Parlamentului și vom putea direcționa procesul legislativ în Europa ca răspuns la cerințele mediului de afaceri. Herzlichen Dank, Herr Kollege Karim. Dazu noch was zu oder können wir abschließen? Vă mulțumim. Aveți comentarii, domnule raportor, sau putem închide? Nu doresc decât să spun că mă simt extrem de încurajat de cele auzite această chestiune a inversării sarcinii probei în materie, pentru IMM-uri, cred că este un pas uriaș în direcția justă și vom oferi sprijin parlamentar acestui demers și asta ne arată că nu doar Parlamentul are idei bune. Vă mulțumesc. Danke. Gut, dann bleibt es für den Zeitplan wie vom Bericht. Mulțumesc. Atunci urmăm calendarul propus de raportor și acum trecem la punctul 15, norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Raportor este Antonio Lopez Isturis White. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei Juridice pentru susținerea oferită în elaborarea acestui raport și, așa cum a spus, uh, cum a spus colegii Jimenez și Taranova, le mulțumesc de asemenea pentru munca lor pe acest raport în comisiile respective. Prezint un raport uh, care mi se pare important pentru că uh, puterile publice au o viziune foarte, de ce ce mai orientată spre garantarea protecției drepturilor victimelor și a fost nevoie să se compenseze lacunele juridice ale statelor membre ale Uniunii Europene care au protejat mai degrabă drepturile delinvenților decât cele ale victimelor atunci când libertățile și drepturile acestora uh, erau încălcate, drepturile victimelor așadar. Așadar, trebuie să ne asigurăm că, că victimele nu se mai găsesc în această situație de inegalitate în raport cu delinvenții și cred că avem obligația să utilizăm toate instrumentele aflate la dispoziția noastră pentru ca statele membre să își întărească sistemele de protecție și de garantare. Aș vrea de asemenea să subliniez câteva dintre amendamentele prezentate care au drept obiectiv protecția drepturilor victimelor, dreptul la informare de la primul contact cu autoritatea competentă, dreptul de a avea un uh, serviciu de traducere în uh, relația cu autoritățile uh, competente, dreptul la informare orală și scrisă din partea autorității competente, o informare simplă, accesibilă, ținând cont de circumstanțele și nevoile victimei în acest moment. Dreptul victimei de a primi uh, informații privind dosarul său și dosar, dreptul de acces la serviciile de asistență, dreptul la uh, paratorie atunci când uh, suspectul uh, își acceptă responsabilitatea, dreptul victimelor violențelor sexuale ca interogatoriile să fie realizate de o persoană de același sex, dacă nu există o cerere contrară. Dreptul la intimitate al victimelor, statele membre trebuie să garanteze dreptul la intimitate al victimelor și al membrilor familiilor lor în timpul procedurilor penale. Organismele și agențiile care sunt în contact cu victimele trebuie să uh, implementeze reguli clare în domeniu există uh, și chestiunea uh, divulgării, uh, autorizării divulgării informațiilor privind victima, există obligații juridice în, în acest domeniu și de asemenea prevederi privind datoriile și obligațiile statelor membre, cum ar fi datoria statelor membre de a garanta posibilitatea de mediere sau de uh, justiție reparatorie dacă uh, acest lucru este, această cerere este înregistrată, există anumite reguli care trebuie respectate. Apoi, autorul unei infracțiuni uh, trebuie să fie obligat să despăgubească într-o manieră adecvată victima. Există, pe de altă parte, și uh, problema martorilor dacă aceștia se găsesc în altă țară, ei trebuie să poată să se familiarizeze cu instituțiile judiciare ale țării înainte să-și depună mărturia. Pe de altă parte, trebuie întărită, uh, întărită formarea profesională a celor din domeniul dreptului, avocați, juriști, profesioniștii dreptului în general, fără a se pune în pericol independența judiciară și specificitățile sistemului judiciar din diverse țări europene. De partea noastră am introdus de asemenea obligația de a trata victimele într-o manieră imparțială, respectuoasă și profesională și v-aș da exemplu unei probleme care există în diverse state ale Uniunii Europene de câțiva ani și anume terorismul și criminalitatea organizată. În decizia cadru din 2002 se găsește o definiția terorismului și a criminalității organizate drept un atac la democrație și la statul de drept. Victimele terorismului și familiile lor sunt într-o situație uh, foarte specială, familiile sunt extrem de vulnerabile, așadar trebuie uh, protejate drepturile lor și trebuie să se răspundă nevoilor acestora. Uh, este necesar ca Parlamentul nostru să se angajeze în uh, susținerea sistemului de apărare a drepturilor și libertăților uh, cetățenilor europeni și statele, la rândul lor, trebuie să se angajeze în această luptă, utilizând instrumentele juridice necesare pentru a uh, implementa în mod eficace aceste măsuri. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a colabora în acest dosar și voi lua în considerare toate dosarele pe care colegii vor avea amabilitatea să mi le transmită. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Doamna Arlene McCarthy. Uh, sunt foarte mulțumită de abordarea raportorului. Este clar că din directiva precedentă că au existat unele pete albe care trebuie umplute și că trebuie să abordăm unele elemente discriminatorii. Avem nevoie de standarde bune și de reguli bune, dar de asemenea avem nevoie și de enforcement, Uh, de aplicarea standardelor și legilor. Știm că de multe ori aplicarea acestora e lucru cel mai dificil, e cel mai dificil să determinăm statele să aplice. Și de asemenea, cred că concentrarea pe drepturile victimelor este foarte importantă pentru că avem uh, legislație pentru drepturile persoanelor suspectate sau acuzate și acum trebuie să o echilibrăm cu o legislație pentru victime și cred că unul dintre motivele pentru care am cerut să fiu raportor din umbră din partea grupului meu este că m-am ocupat de foarte multe cazuri uh, Uh, de victime ale unor infracțiuni este o experiență traumatizantă pentru acești oameni, dar devine și mai traumatizantă dacă nu își pot găsi dreptatea în sistemul juridic din țara lor și știm uh, sau din altă țară și știm că uh, din experiență că ambasadele sunt supraîncărcate cu activitate și nu pot să rezolve toate problemele și unul dintre lucrurile pe care ar trebui să le obținem în acest aviz este o mai bună coordonare între agențiile care lucrează în statele membre și să existe un rol. De exemplu, dacă un cetățean britanic a fost o victimă a unei infracțiuni, dar de asemenea să ne asigurăm că statul respectiv susține și sistemul de justiție susține drepturile uh, victimelor. Deci e o problemă de diviziune a muncii. Raportorul nostru cred că în mod corect și foarte practic vorbește despre nevoia de a avea uh, Uh, una, o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor și sustenabilă financiar. Înțeleg acest lucru, dar cred că problema e că nu poți uh, pune un preț pe viața unei persoane, de exemplu. Și dacă ne uităm numai din perspectiva costurilor, atunci vom putea face foarte puține. Deci cred că trebuie să păstrăm o perspectivă mai largă și să ne asigurăm, sigur că folosim eficient banii, dar că uneori trebuie să acceptăm că există un cost care trebuie plătit din cauza situațiilor în care se găsesc familiile. Și uh, adesea familiile sunt șocate și nu pot rezolva unele dintre aceste probleme. Nu știu cum să uh, pună întrebările corecte, cum să-și găsească drumul prin sistem, deci trebuie să ne asigurăm că uh, sistemul le susține. Apreciez foarte mult amendamentele pe care raportorul le-a făcut pentru a include victimele crimelor pe această listă Spun asta pentru că am avut astfel de situații care priveau crime sau uh, situații în care persoana a fost uh, uh, a devenit invalidă în urma infracțiunii. Deci să nu începem acum să facem liste și după aceea să ne blocăm în propriile liste. Sunt foarte mulțumită de amendamentul 17 privind compensațiile, deși avem legislație care acoperă acest subiect. Cred că trebuie să ne asigurăm că uh, e, suntem coerenți în acest domeniu și vreau doar să ridic problema. N-am menționat în mod deliberat în ce state s-a întâmplat cetățenilor britanici, pentru că nu are importanță. Cred că se poate întâmpla. Poate unii britanici vizitează cu precădere mai, unele state membre mai degrabă decât altele, dar cred că situația se aplică în toate cele 27 de state membre. Însă am avut un caz îngrozitor cu o o fată de 14 ani care a fost violată de un grup de tineri și în cele din urmă sistemul de justiție din țara respectivă i-a uh, condamnat, dar nu așa cum ar fi făcut dacă victima ar fi fost uh, un cetățean al acelei țări. A fost o abordare mai uh, permisivă și sigur Problema a fost că această persoană care era un minor a fost forțată să dea din nou ochii cu violatorii ei în tribunal, la proces. Asta nu mi se pare că ar trebui să se întâmple. Nu spun că noi avem o situație mai bună în Marea Britanie, dar în acest caz, în Marea Britanie, am fi permis ca victima să uh, uh, depună mărturie prin videoconferință de n-ar fi trebuit să fie în aceeași cameră cu acei Uh, violatori. Deci trebuie să ne gândim în special la uh, crimele de natură sexuală. Cred că trebuie să existe o mai multă sensibilitate aici și cred că trebuie să depunem niște amendamente care să țină cont de asta. Cred că amendamentele 26 și 27 sunt o idee foarte bună. Cred că ar ajuta în cazurile acestea mai sensibile, deci susțin foarte mult acest lucru și uh, cred că nu, e, nu depășește abilitățile noastre să încercăm să rezolvăm uh, problema uh, liniilor uh, de apel pentru victime. Știți că am, cât a durat să facem ce eforturi trebuie să facem pentru numărul european de urgență în Comisia INCO, dar trebuie să avem astfel de uh, linii telefonice de ajutor pentru victime, uh, la care victimele se poate suna inițial și să primească ajutor în faza inițială. Uh, după ce au fost uh, victimele unei uh, infracțiuni și sunt traumatizate și șocate. Deci, cum spuneam, apreciez abordarea pe care raportorul nostru o are și sper că pot face unele amendamente care să susțină această abordare și să mă asigur că ne facem treaba uh, cu acest aviz cât mai bine cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vextru. O, Mulțumesc, doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc uh, colegului uh, Lopez Historis White, care are o abordare foarte bună a uh, chestiunii și este foarte mulțumitor pentru mine să văd că abordează lucrurile într-o manieră sensibilă. E important ca Comisia Juridică să aibă un aviz foarte clar pentru comisiile LIBE și FEM. Suntem în general mulțumiți de propunerea de directivă a Comisiei și credem că este foarte important să ne asumăm răspunderea față de victimele uh, infracțiunilor și trebuie să facem distinția pe de o parte între drepturile victimelor și pe de altă parte uh, drepturile persoanelor urmărite în justiție pentru astfel de infracțiuni. Raportorul văd că ridică în mod foarte clar această problemă. Pe urmă, aș menționa norma de minimis mm, adoptată de comisie. Statele membre trebuie să considere aceste norme ca pe un uh, punct de plecare și nu un maxim. Și acest lucru ne, mi se pare foarte bun. Apreciez uh, maniera în care domnul raportor abordează plângerile anumitor victime ale unor infracțiuni foarte grave, de exemplu ale atentatelor teroriste sau uh, victimele traficului cu persoane, cu ființe umane. E un semnal foarte important pe care Parlamentul trebuie să-l dea. Trebuie să spunem că trebuie uh, să reacționăm într-o manieră foarte umană în aceste cazuri sensibile. Vă Mulțumesc, uh, domnule Ropez Isturis, pentru acest uh, <coughs> raport și sunt nerăbdătoare să colaborăm uh, pentru a elabora împreună avizul pentru comisiile de fond LIBE și FEM. Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Părvanova. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Lopez Istorie pentru acest raport. Sunt uh, la curent cu atitudinea noastră în favoarea victimelor uh, infracțiunilor și sunt de acord că trebuie să legiferăm acest domeniu pentru ca balanța să nu se încline în favoarea agresorilor. Trebuie să ne gândim și la drepturile victimelor. Mă ocup și eu uh, foarte de aproape de această problemă și știu că suntem cu toții victime potențiale. Suntem, sunt de acord cu abordarea uh, prezentă în acest uh, aviz în legătură cu măsurile discriminatorii în anumite situații în diferite state membre, mai ales atunci când uh, infracțiunile se petrec într-o, într-un alt stat uh, membru decât uh, cel de cetățenie al victimelor. Și în aceste cazuri, când infracțiunile se petrec în străinătate, e nevoie de măsuri speciale de protecție pentru victime. Raportorul sprijină această directivă care trebuie care trebuie să avanseze uh, cu un consens cât mai amplu posibil. De aceea trebuie ca um, noi să venim cu cât mai puține observații asupra acestui text. Se observă o preocupare privind aspectele economice care decurg din directivă, dar dacă această directivă este bine aplicată, ea va aduce rezultate concrete. Există dificultăți uh, în ceea ce privește sprijinul social sau uh, aspectele legate de asistența uh, medicală, dar, repet, dacă um, directiva se aplică bine, atunci sarcina, sarcina administrative se reduc substanțial. În text uh, se acordă foarte multă atenție chestiunii costurilor și vreau să-i mulțumesc domnului Lopez Isturiz uh, pentru că a atras atenția acestor aspecte. Mulțumesc încă o dată pentru aviz. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu vreau să îi mulțumesc domnului Lopez Historis White pentru un aviz foarte valoros, o contribuție importantă la raportul pe care noi îl pregătim împreună cu doamna Jimenez. Cred că este importantă contribuția Comisiei Jurii și această contribuție vine în spiritul uh, intenției noastre cu această uh, legislație. Intenția inițială a Comisiei a fost uh, restrânsă substanțial de către Consiliu și numai cu un singur argument, și anume că ar costa foarte mult. Dar Comisia uh, Europeană estimează că pierderile sunt de 233 de miliarde în justiție, sănătate, asistență socială și așa mai departe. Aș spune în această privință că amendamentele sau propunerile domnului Lopez uh, care se ocupă de formarea funcționarilor uh, pe parcursul întregii proceduri sunt foarte importante și ar trebui ca această chestiune să fie dusă mai departe, pentru că atunci când am vorbit cu ONG-uri și cu organizații care reprezintă victimele, există standarde duble în statele membre. ONG-urile de asemenea sprijină și vă felicit pentru această uh, propunere, să uh, avem o listă uh, a ONG-urilor înregistrate, ong urilor care folosesc aceleași norme. În ceea ce privește sprijinul acordat victimelor, regimul lingvistic, asistența lingvistică, inclusiv sprijinul judiciar al victimelor pentru obținerea de compensații, de despăgubiri. Unele dintre victime, datorită lipsei de informare, ajung în instanță și nu uh, în uh, cazurile penale, dar nu știu că trebuie să deschidă un proces separat civil pentru obținerea de despăgubiri. Trebuie ca statele membre uh, să se asigure că acest lucru se întâmplă, că victimele sunt suficient informate. Asta au spus și ONG-urile și uh, s-a cerut de asemenea transpunerea uh, acestei directive în legislația națională a statelor membre. Este cazul nu numai cu această directivă, și nu ne mirăm pentru că nu există nicio dispoziție în acest sens. Uh, e o problemă comună însă în, a Parlamentului și a, uh, de multe ori noi insistăm pentru monitorizarea uh, punerii în aplicare și nu obținem așa ceva. Deci, uh, încă o dată, această propunere trebuie să uh, treacă mai departe. Doamna Lichtenberg. Da, trebuie să vă spun că și eu cred că această directivă este de o importanță covârșitoare. Wo ich etwas Probleme habe, ist... Äh, Multe state membre uh, Uh, au întârzieri foarte mari în acest domeniu și trebuie să ajungă cu problemele la zi. Victimele terorismului. Eu le-aș pune într-o categorie specială. De ce? Pentru că e vorba de protecția victimelor și trebuie să tragem o linie de demarcație între terorism și așa numita infracționalitate normală, dacă puteți să-i spunem așa. E foarte greu să distingem uh, și diferența de tratament ne îndepărtează, după părerea mea, de abordarea generală care este aceea de acordare de asistență victimelor în general. Ar trebui, deci, uh, să ameliorăm situația juridică și situația de fapt atunci când avem de-a face cu victime ale infracțiunilor ale terorismului și crime organizate. Deci care sunt nevoile individuale ale acestor persoane? Pot ele, să, ele pot varia considerabil de la o persoană la alta, de la un caz la altul. Și deci aș uh, recomanda prudență pentru a nu trata diferit victimele în funcție de infracțiunile la care au fost uh, supuse. Ar trebui să avem unelte standardizate în sistemele juridice care să se ocupe de aceste victime. V-aș da uh, exemplul uh, italian. Nu e aici uh, locul în care să creăm categorii diferite de victime și cred că în acest domeniu ar trebui să punem pe primul uh, plan identitatea, individualitatea victimei. Nu trebuie să punem în primul plan uh, cum a ajuns persoana asta să fie victimă, uh, care este infracțiunea care i-a căzut victimă, să o încercăm să o încadrăm într-o categorie sau alta. Nu, trebuie să ne concentrăm pe nevoile individuale ale victimei. Mulțumesc, domnul raportor dorește să tragă concluziile. Nu am uh, niciun comentariu, domnule președinte. o să mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, pentru observații și dacă vor fi depuse amendamente, sigur că acestea vor duce la o îmbunătățire a textului și sper că vom avea cât mai curând un schimb de opinii privitor la aceste amendamente, tocmai pentru a îmbunătăți textul. Amendamente 7 martie, vot pe 26 martie. Acesta este calendarul, spune domnul președinte, iar acum sper că acest calendar convine comisiilor competente pe fond. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra faptului că după amiază începem sesiunea la 14.30. Totuși, dacă mai vrea cineva să intervină. Aveți două minute, domnule Lenar? Da, foarte rapid. În ceea ce privește uh, negocierile tripartite, în ceea ce privește registrele, se pare că am ajuns la un acord, deși toate uh, chestiunile care au fost puse în discuție erau de natură politică uh, sau țineau de protecția datelor mi s-a spus că la următoarele negocieri nu vom putea discuta decât uh, punctele de natură tehnică. De aceea trebuie ca Comisia și Consiliul să uh, lucreze uh, înainte. Uh, în ceea ce privește actele delegate, uh, cred că, în general, uh, două luni este termenul pentru Parlament și trei luni ar fi termenul uh, final. Acum, uh, în legătură cu acel termen de 21 de zile, noi am insistat și am spus că în interesul uh, statelor membre nu trebuie să avem un termen fix, dar dacă statele membre doresc acest lucru, atunci uh, nu mai depinde de noi. Noi n-am vrut decât să îndulcim puțin formularea. Și cred că ar trebui să aprobăm aceste proceduri pentru a ajunge la fondul problemei. Bun. După amiază ne întâlnim cu ministrul danez al justiției. Eu nu voi fi aici, dar în orice caz nu uitați că reuniunea începe la 14.30. Insist asupra acestui lucru, pentru că n-am putut să ne organizăm uh, altfel din cauza programului celor doi uh, miniștri. Mulțumesc!